Good afternoon to everybody and I really hope that you had a nice and relaxing Bună ziua tuturor, sper că ați avut un prânz relaxant și mai ales sănătos, astfel încât să putem să ne desfășurăm activitățile până la ora 18.30. Astăzi avem o serie de petiții de discutat astăzi și va trebui să fim uh, cât mai uh, eficienți. Oh, the announcements that I have during the coordinator's decision Voiam să fac câteva anunțuri legate de uh, reuniunea coordonatorilor. Avem o uh, adăugare, petiția 1305 și apoi redeschiderea petiției 1073. Nu au fost uh, contestate recomandările, nu au fost uh, alocate niciun fel de raport și uh, am continuat uh, cu petițiile 46, 888, 201, 185 vor fi închise pentru că nu am primit uh, documente suplimentare sau informații suplimentare din partea petiționarilor, însă petițiile 884 și 9 din uh, 2016 uh, vor fi continuate deschise, vor fi menținute deschise pentru că am primit informații din partea petiționarilor. Apoi la 5, vizita uh, din Cipru, Există un program actualizat care vă stă la dispoziție. Având în vedere că eu nu pot să particip la această delegație, din fericire avem Palșachi, uh, care va fi uh, președintele delegației în Cipru, șeful delegației. Coordonatorii vor lua o decizie cu privire la pachetul de propuneri pentru audierile publice și uh, misiunile la fața locului din în 11 octombrie și audierea publică pe care o vom organiza cu privire la protecția drepturilor lucrătorilor în, uh, care ocupă locuri de muncă temporare sau precare va avea loc în 26 noiembrie. Și rugăm grupurile să ne trimită propuneri uh, privind conținutul și vorbitorii până 15 septembrie. Calendarul reuniunilor pentru 2018 a fost votat și în urma petiției 0707 am hotărât să organizăm și un seminar și uh, cerem uh, Departamentului de Politici C să ia măsurile de pregătire pentru, acest, uh, pentru această audiere. Grupul FTD a cerut ca raportul grupului de lucru privind uh, bunăstarea copiilor să fie tradus. Această cerere a fost votată și a mai existat și o cerere de derogare pentru uh, președinte care urmează să fie trimisă de către mine. Coordonatorii au avut și un schimb de vedere cu privire la admisibilitatea amendamentelor la comisia noastră. Sigur că întotdeauna e util ca uh, Uh, petițiile respective să fie susținute prin uh, amendamente, dar nu există nicio condiție uh, eliminatorie în acest sens. Am avut, au, făcut, au fost făcute cereri pentru publicarea unor documente. Vă propun acum să trecem la activitatea din această după masă. Din câte am înțeles, de dimineață ați încheiat cu raportul privind cetățenia UE, însă că uh, au fost câțiva vorbitori care nu au putut lua cuvântul. Domnul Marias, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mm. Da, într-adevăr, doamnă președinte, nu am putut uh, să iau cuvântul în această dimineață, însă nu o să vă răpesc uh, prea mult timp. Vom avea acest raport cu privire la cetățenia uh, europeană 2017. În 1993 am uh, scris o carte uh, pe acest subiect al cetățeniei europene și am uh, abordat mai multe subiecte, mai multe teme în acest domeniu. M-am referit mai ales la libera circulație ca drept politic pentru cetățenii Uniunii Europene nu e același lucru cu dreptul economic de a lucra uh, și de a uh, locui în Uniunea Europeană. M-am referit uh, în această carte și la dreptul de a depune petiții, un drept foarte important pentru, pentru comisia noastră. Raportul Becerra abordează toate aceste subiecte, ceea ce e minunate, e minunat, dar cred că este foarte important să ne gândim la drepturile cetățenilor europeni Uh, în contextul Brexit, pentru că este vorba de mii de cetățeni, mii de cetățeni, de exemplu, eleni, care au fost uh, obligați uh, de aceste programe de austeritate din Grecia impuse de către Troică să emigreze, mai ales cei care lucrează în domeniul cercetării s-au refugiat, ca să spunem așa, în Regatul Unit. Eu aș dori să mă refer la punctul 10 legat de alegerile europene, pentru că alegerile europene sunt o competență europeană. Iar legislația din statele membre poate să vină în completarea acestor dispoziții. Însă, legislația națională nu poate să sau nu are dreptul să încalce drepturile cetățenilor europeni. Ce doresc eu să spun? E că în Grecia, de exemplu, legea care a fost adoptată pentru a ne permite să Uh, candidăm la alegerile europene, încalcă dreptul european pentru că obligă eurodeputații uh, să își dea demisia dacă vor să uh, candideze la alegerile europene. E o situație pe care o mai întâlnim doar în Letonia, uh, însă care contravine dreptul european. Și am uh, Uh, denunțat acest lucru pe atunci, a trebuit uh, să îmi dau demisia din uh, postul meu de deputat național, eu și alți colegi, fără să avem garanția că vom fi aleși la Parlamentul European. În celelalte state membre, te poți prezenta la alegeri și dacă ești ales în postul de deputat european, Uh, ai uh, posibilitatea să alegi între mandatul de deputat european sau de deputat național. Ori în Grecia nu este absolut deloc așa și doream să uh, subliniez acest lucru. În fine, cetățenii nu pot să participe la uh, activitatea democratică, la exercitarea democrației, dacă noi nu ne putem exprima punctul de vedere și dacă nu, sau grupul nostru, punctul nostru de vedere sau al uh, partidului nostru, dacă nu le putem uh, transmite în atenția opiniei publice din Grecia. Putem spune că asistăm la o cenzură. Eu sunt uh, deputat european, membru ECR. Vă pot spune că mass media din Grecia ne exclude din dezbaterea publică și am spus de două ori acest lucru la Strasburg. Nu se poate ca uh, un postul național să vină uh, la Strasburg o dată pe lună să organizeze alegeri, să folosească studio, studiourile uh, din uh, sediul Parlamentului, dezbateri la care participă un socialist, un coleg de la PP, unul de la AGUE, dar nimeni de la ECR. E o situație inacceptabilă. Am, uh, m-am plâns de mai multe ori și trebuie să facem ceva. E la fel și pentru mass media din Grecia. Suntem pur și simplu excluși din dezbaterea publică și vă pot uh, prezenta și uh, date concrete în acest sens nu suntem invitați la uh, posturile de televiziune naționale, dar și la cele regionale. Deci, în, pentru a conchide, aș dori să spun că intenționez să depun un amendament în acest sens, ca să avem cu adevărat un dialog uh, democratic. În orice caz, sper ca toate grupurile politice să se poată exprima în mod echitabil în toate statele membre. Trebuie să respectăm pluralismul mass media, uh, posturile de televiziune și de radio, ziarele și așa mai departe, trebuie să exprime toate punctele de vedere, toate forțele democratice. Eu am fost sistematic exclus în Grecia din, uh, de la această dezbatere. Mulțumim foarte mult, într-adevăr, este o observație foarte importantă. care însă are de-a face mai degrabă cu administrația Parlamentului și nu cu uh, raportul privind cetățenia europeană pe care îl discutăm, dar uh, vă invit uh, să luați măsuri administrative. Mulțumesc, doamna Zdanacova. Doamna Zdanoca, textul propus de către Beatrice mi se pare foarte bun. Abordarea propusă este foarte modernă, foarte actuală, sigur că menționează și consecințele Brexitului, mai ales uh, drepturile persoanelor care s-au uh, mutat dintr-un stat membru în altul și ale căror drepturi acum sunt uh, amenințate. Atât în Regatul Unit, Uh, pentru cetățenii uh, din alte state membre, cât și pentru cetățenii britanici în, uh, în restul Uniunii Europene. Știu că se pregătește o rezoluție la grupul de negociere pentru Brexit. E în pregătire pentru plenara din octombrie, însă recomandările noastre ar putea să fie uh, cred, uh, incluse în uh, partea dispozitivă a raportului și nu doar în uh, considerente. Doamnă președinte, ați vorbit și despre deciziile coordonatorilor, respectiv decizia de a organiza un seminar pe baza unor petiții din Uh, Letonia și Estonia privind drepturile de vot ale cetățenilor e o situație asemănătoare. Uh, persoane sau cetățeni care se mută dintr-o republică ex-sovietică în altă republică sovietică. E o situație, de exemplu, care a avut loc în urmă cu 25-26 de ani și acești cetățeni și-au pierdut uh, drepturile, drepturile, um, de exemplu, dreptul de a participa la alegeri aceste persoane au un statut uh, cu totul și cu totul aparte. Sunt persoane care putem spune că sunt uh, fără cetățenie și deci sunt automat uh, considerate letone sau estone. O să depun și ceva amendamente în acest sens, dar încă o dată aș dori să o, o felicit pentru raportor. Textul este minunat. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Doamna Evi, sunteți raportor din umbră, doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc, uh, Cecilia, foarte pe scurt. Uh, aș dori să o felicit și eu pe colega Becera pentru acest uh, raport. Cred că dacă, atunci când vorbim despre cetățenie europeană, dorim să trecem de la vorbe la fapte, trebuie să ne asigurăm că uh, drepturile cetățenilor sunt cu adevărat respectate. Mai ales că ele se concretizează pentru cetățenii europeni. Sunt de acord cu uh, criticile făcute de către colega noastră în proiectul său de aviz. Într-adevăr, se exprimă câteva îndoieli în legătură cu prioritățile stabilite de către Comisie, pentru că nu se ține cont de așteptările cetățenilor. Eu cred că ar fi bine să punem în valoare acest uh, concept de cetățenie europeană, să îl scoatem mai mult în față. pentru ca justiția socială să fie cu adevărat uh, garantată. Doar astfel cetățenii vor uh, simți într-adevăr în ce constă această cetățenie europeană și ce avantaje le aduce. Aș dori să spun că sprijin criticile exprimate în raport uh, în legătură cu acest proiect de aviz legat de directiva antidiscriminare care bate pasul pe loc. E vorba de 10 ani. Înainte de a conchide, aș dori să mai spun că, din punctul meu de vedere, trebuie să schimbăm sistemul de guvernanță actual. Trebuie ca în centrul procesului uh, decizional să fie cetățeanul, ca totul să se bazeze pe transparență. Pentru a obține progresul, progresele sociale atât de necesare și șomaj zero. Trebuie să lăsăm toată această abordare, deoparte această abordare uh, mercantilă, comercială și care pune accentul doar pe profituri. O să înaintăm și ceva amendamente în acest. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul reprezentantul uh, lui Comisiei, doamnei Marie Elen Bulonje, vă rog. Mulțumesc. Cetățenia europeană este apanajul construcției europene. Raportul pentru 2007 demonstrează un angajament puternic uh, și împărtășit de către Parlament, Consiliu și Comisie în ce privește uh, cetățenia europeană. Poate vă amintiți de audierea din martie anul trecut, pe care am organizat-o împreună cu Comisia dumneavoastră, cu Comisia Jurii și cu AFCO și LIBE, care și-a adus o contribuție foarte importantă la pregătirea acestui raport. Am identificat câteva priorități uh, și piste de acțiune pentru a ne asigura că cetățenia europeană este, se exercite cu adevărat și că aduce valoare adăugată în viața de zi cu zi a cetățenilor. De asemenea, că uh, încurajează participarea democratică. Salutăm uh, uh, reacțiile primite. Considerăm că, într-adevăr, cele trei instituții trebuie să coopereze pentru a ține cont de preocupările cetățenilor Aș dori să vă reamintesc totuși că este vorba de un pachet. Avem raportul privind cetățenia, care conține priorități, dar mai avem și raportul în baza articolului 25 din tratat, care uh, sintetizează ce s-a întâmplat în ultimii trei ani. Mai există și o parte legată de viitor și mai există și un capitol în legătură cu rezultatele obținute în trecut. Deci cum uh, prioritățile menționate în trecut uh, au fost uh, atinse sau bifate sau nu. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, dar aș dori să mai spun că în acest raport există foarte multe priorități care au fost enumerate. De exemplu, s-a propus organizarea unei campanii europene în ce privește cetățenia europeană înaintea alegerilor din 2019. Sunt uh, sigură că vă amintiți de această audiere. S-a ajuns la concluzia că e nevoie de o campanie de sensibilizare la nivel european. Există și acțiuni și uh, priorități cu privire la participarea democratică a cetățenilor. Există inițiative care au fost menționate, inclusiv uh, bunele practici, de exemplu, pentru a încuraja exercitarea dreptului de vot. Tot o parte importantă. O altă parte importantă acțiuni pentru a simplifica viața de zi cu zi oamenilor. Și aș dori să vă reamintesc că Comisia recent a prezentat o propunere privind uh, această, uh, acest portal digital unic uh, care îi va ajuta pe cei care activează în context transfrontalier Uh, egalitatea, egalitatea este și o parte foarte importantă în acest, în acest raport. Directiva privind egalitatea deja a fost uh, menționată, după cum știți, este o prioritate pentru comisia aceasta. A figurat în liniile directoare ale președintelui uh, Juncker și comisia acordă mare importanță acestei directive. Am modernizat regulile cu privire la documentele de călătorie pentru în situații de urgență. Uh, Lucrăm acum la documentele de reședință, la cardurile uh, electronice, am uh, organizat o evaluare de impact. Mă opresc pe aici pentru că știu că nu aveți prea mult timp la dispoziție, dar pot să răspund și la întrebări. Thank you very much. It's always interesting to listen to inspired people. You're... Vă mulțumesc. Este întotdeauna o mare plăcere să ascultăm oameni care ne inspiră, așa cum sunteți dumneavoastră. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, însă Trebuie să mergem mai departe. Nu știu dacă domnul Șogor este prezent. Nu? O să-i dau din nou cuvântul doamnei Besar atunci. Gracias. Solamente voi aprovechar este... Mulțumesc foarte mult. Am să profit de acest minut, pentru că n-am să vorbesc mai mult. Ca să mulțumesc, într-adevăr, tuturor colegilor deputați care au lucrat cu mine pe acest uh, raport, atât raportorii din umbră cât și ceilalți care au venit cu contribuții pentru că, e adevărat, avem această dorință de, um, um, de a fi ambițioși, de a fi clari și, de asemenea, am colaborat și cu raportorii din LIBE și um, Aș dori să spun doamnei Boulanger mai ales că vreau să-i mulțumesc pentru munca depusă și pentru disponibilitatea sa și oricum am avut ocazia să ne asigurăm că totul va face parte dintr-un proiect coerent care să nu aibă decât un singur obiectiv comun, unic, și anume ca instituțiile europene să lucreze împreună, în mod coerent, în favoarea drepturilor cetățenilor europeni pe baza celor trei piloni uh, de bază și anume egalitate, nediscriminare și dreptul de a introduce petiții și participarea la viața democratică în Uniunea Europeană. Totul se înscrie în acest context, așa că vă mulțumesc tuturor și dacă vom continua să lucrăm în mod tot atât de constructiv și deschis, atunci eu aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră până în 27 septembrie și să sperăm că la final, din partea comisiei noastre, vom avea în 22 noiembrie un vot pozitiv. Mulțumesc! Thank you very much. And as we said, deadline for amendments will be Vă mulțumesc. După cum s-a spus, uh, după cum am spus, la ora 15-28 septembrie, până atunci trebuie depuse amendamentele și în data de 22 noiembrie va avea loc votul în această comisie. Acum haideți să ne aducem aminte cu toții cei care am vizitat Taranto, ce am făcut acolo, fără a anticipa concluziile mai detaliate a raportului final care o să fie prezentat la sfârșitul lunii octombrie, aș dori să insist asupra elementelor convenite de toți membrii acestei uh, delegații. Atât pentru dezvoltarea, cu il, uh, dezvoltarea durabilă a ENI și a ILVA, Um, nu trebuie ignorată sănătatea cetățenilor din zona respectivă. Este nevoie de un dialog între management și uh, cetățeni. Toată lumea a fost de acord că, din acest punct de vedere, ar fi posibil să se facă mai multe eforturi. În calitate de președinte al delegației, în conferința de presă pe care am uh, ținut-o, am, țin, am, țin, am făcut câteva declarații pe care doresc să le reiterez astăzi. În spiritul Convenției de la Aarhus este nevoie de o abordare mai uh, inclusivă a cetățenilor, prin intermediul căreia se poate recâștiga încrederea tuturor părților interesate din zona Taranto. Este ceva ce a lipsit până acum. Nu aș dori să, să anticipez prea multe elemente ale raportului, după cum am spus, însă trebuie să fac această precizare. Și astfel putem să trecem mai departe. Punctul 16 a fost uh, amânat. Acum discutăm petiția cu numărul 067 din anul 2016. O interdicție a substanțelor chimice și a metalelor grele din uh, jucăriile pentru copii. Chiar dacă sună ciudat, avem această problemă și aș dori să dau cuvântul direct comisiei, pentru că petiționarul nu este prezent. Are cuvântul domnul Fogelgezang. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Directiva privind jucăriile a Uniunii Europene stabilește niște limite foarte clare pentru substanțele chimice și metale uh, grele în uh, jucăriile pentru copii. Aceste limite sunt stabilite astfel încât doar 10% din uh, din substanța dăunătoare poate să existe în uh, aceste jucării. Când este vorba de metalele grele, este vorba de o limită de 5%. Deci există o marjă de 90-95% pentru alte surse, uh, pentru aceste substanțe și metale grele. În ultimii ani, Comisia a stabilit niște limite și mai drastice, de exemplu, pentru cadmium și pentru barium. Uh, în legătură cu și, și conținutul de plumb de curând a fost uh, restricționat foarte drastic de curând. Bisfenol A are de asemenea niște limite foarte drastice. În urma noilor informații științifice, această limită a fost uh, scăzută de două și jumătate. În general, din anul 2009, de când a fost adoptată această directivă, normele sale au fost uh, modificate de 10 ori, tocmai pentru a respecta uh, pentru a reflecta progresele uh, științei și să facă eforturi uh, suplimentare în acest sens. În legătură cu al doilea punct din această petiție, aș dori să fac următoarele precizări. Este vorba de sistemele de control și, după cum știți, statele membre sunt responsabile pentru efectuarea acestor controle și deja de ani de zile Comisia Europeană finanțează acțiuni uh, pe plan european de monitorizare. Monitorizarea jucăriilor are un uh, rol esențial din acest punct de vedere și aș dori să vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Dau cuvântul colegilor. Nimeni nu dorește să ia cuvântul. Atunci, mă gândesc că putem să concluzionăm în următorul uh, mod să ne adresăm uh, Comisiei ENVI cerând uh, informații. Este părerea mea personală. Aș dori să știu dacă există intenția de a interzice ftalați cum ar fi de EHP sau nu. Ar fi bine să primim asemenea un, un răspuns la această întrebare și cred că Comisia Envy ar, uh, ar putea să fie utilă din acest punct de vedere. Pentru că aceste substanțe perturbatoare din punct de vedere endocrin pot duce la maladii cronice, pot afecta uh, funcția de reproducere, de exemplu, și asemenea substanțe ar trebui să fie interzise. Putem să ne adresăm Comisiei Envy să obținem informații să ne adresăm de asemenea Comisiei Europene, întrebându-o dacă există intenția inter- interzicerii acestor substanțe chimice sau nu. Și până atunci să păstrăm deschisă această petiție. Putem să facem acest lucru? Excelent, foarte bine. Putem trece acum la următoarea uh, petiție, numărul 0030, din partea domnului Olivier Bartel, privind interdicția plastifianților în uh, articolele de uz cotidian Petiționarul nu este prezent, însă este prezentă comisia și documentul uh, Anei Maria Blasrico sau Valentinei Barato. Cine dorește? Uh, petiționarii... Mulțumesc. Petiționarul a cerut să se interzică utilizarea plastificanților, mai ales ftala, utilizarea ftalaților conținuți în acele, plast, uh, acele substanțe plastifiante care sunt utilizate curent și în martie 2006 s-a trimis această petiție și de atunci putem spune că au existat diferite progrese ce au fost înregistrate pe care am să încerc să vi le prezint astăzi și care nu se află în ultimul document pe care vi l-am trimis. Propunerea uh, făcută de către Danemarca și Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, la care s-a referit Comisia în răspunsul său transmis în luna martie, a ajuns la concluzia că S-a făcut o evaluare a acestei propuneri și concluzia este următoarea. Există un risc pentru sănătate și că restricționarea acestor substanțe este măsura cea mai adecvată pentru a putea pune capăt acestui risc. Concluzia s-a modificat în 29 august, deci foarte, foarte recent, și acum, în funcție de procedurile care există în regulamentul RICI, Comisia trebuie să pregătească o propunere de restricționare a acestor substanțe în articolele de uz curent. Și propunerea Comisiei va fi trimisă înspre statele membre și Comitetului RICI până la finalul anului 2017. Cadrul propunerii cuprinde toate articolele care conțin patru ftalați am să încerc să vi le spun, să vi spun foarte rar DHEA, BPP, BPA și IBP. Și aceste substanțe figurează în articole care ar putea să aibă un contact direct cu uh, epiderma sau cu anumite membrane sau care sunt utilizați în gestiunea unor alte articole de uz curent folosite în interior, în spații închise. De asemenea, E vorba și de modificarea acelor produse care sunt utilizate și în exterior, spre exemplu, acele uh, fotolii pentru grădină, pentru terase. Și încercăm astfel să completăm dosarul acestor ftalați, la care doamna președinte a Comisiei s-a referit adineauri, uh, ftalați care există și care sunt restricționați în momentul în care aceștia apar în jucării. Aș dori de asemenea să vă semnalez faptul că există o modificare a listei de substanțe astfel restricționate care apar în uh, aparate de uz casnic și care include asemenea acești patru stalați și care va fi deci aplicabilă această restricție cu începere din 2018. Și ca urmare a avizului recent din partea Agenției Europene de Substanțe Chimice, Comisia a cerut Agenției Europene pentru uh, Siguranța Alimentară EFSA să-și revizuiască avizul său din 2005 pe tema ftalaților, care este utilizată pentru a examina util, uh, felul în care sunt folosite aceste substanțe și efectul lor asupra contactului cu alimente ambalate în plastic. Și astfel, Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară va face acest studiu și acesta va servi Comisiei drept bază de lucru pentru a evalua dacă trebuie luate măsuri suplimentare în momentul în care acești ftalați sunt în contact cu alimentele și dorim să prezentăm de asemenea și o serie de propuneri și, uh, și acțiuni întreprise de către Comisia Europeană tocmai pentru a reduce cât mai mult prezența ftalaților în produse de utiliz- care sunt utilizate în mod curent, exact așa cum a cerut petiționarul. Mulțumesc! Thank you very much. Floor is open. Vă mulțumesc! Dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Eleonora. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să înțeleg un aspect mai bine, dacă este posibil. Din câte am înțeles eu, perturbatorii endocrini și proprietățile acestora a fost clarificată. Deci atunci când se face trimitere la limitele impuse pentru aceste substanțe în obiectele de uz uh, cotidian, sper că este vorba de o restricție, de o interdicție impusă pentru prezența acestor substanțe, mai ales plecând de la premisa, de la certitudinea că există substanțe alternative mult mai sigure care pot fi folosite și eu aș dori să obțin um, această confirmare din partea Comisiei și cred că ar trebui să uh, transmitem această petiție Comisiei Envi și să o păstrăm deschisă. Domnule președinte, nimeni nu a indicat că mai dorește să ia cuvântul, însă știm că această directivă a intrat în vigoare în iunie 2015 și va trebui să fie respectată din 2019. Între timp, ar putea fi cerute anumite derogări de către această industrie, ar fi bine să știm dacă aceste derogări vor fi permise și ar fi interesant să aflăm și noi care au fost concluziile comisiei vis-a-vis -vis de aceste cereri de derogări dacă există aceste derogări și așa mai departe. Deci dacă ar putea Comisia să ne ofere aceste informații, să ne prezintă de asemenea măs- măsurile viitoare preconizate de Comisie, ar fi foarte util și între timp, așa cum a propus Eleonora, pe bună dreptate vom păstra deschisă această petiție și așteptăm un uh, răspuns înscris din partea Comisiei pe acest subiect și și eu cred că ar trebui să ne adresăm de asemenea Comisiei Envy. să cerem avizul acestei comisii. și să încercăm să obținem de asemenea informații suplimentare și din partea Comisiei uh, ENVI. Cred că trebuie să avem o abordare coerentă. Când uh, avem de-a face cu o directivă care a fost uh, impusă cu presiuni mari și în urma unor dez- uh, dezbateri uh, politice, ar trebui să încercăm să înțelegem ce se întâmplă și în, în spatele ușilor închise, dacă este posibil. Văd că toți colegii sunt uh, de acord, PP-ul semnalizează acceptul. Foarte bine, haideți să trecem la petiția 2341 care se referă de asemenea la substanța bisfenol A. Petiționarul nu este prezent, însă Jonathan Briggs este prezent din partea comisiei, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În anul 2013, petiționarul a cerut o interzicere a substanței chimice bisfenol A pe piața Uniunii Europene și pentru a actualiza răspunsul oferit deja de Comisia în anul 2014, acum pot să vă spun că EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, a publicat un aviz uh, cuprinzător în anul 2015 privind riscurile legate de bisfenol A, ținând seama de toate efectele rele- uh, relevante, inclusiv cele de perturbare uh, endocrină, uh, plecând de la mm, se stabilește și doza tolerabilă uh, zilnic, zilnică. Anul trecut, EFSA, de asemenea, a mai publicat documente care nu schimbă concluzia inițială a acestei autorități. În urma avizului publicat de EFSA, Comisia Europeană a adoptat noi măsuri care Uh, reduce limita bisfenol A permisă în, în alimente și propune extinderea uh, domeniului de aplicare dincolo de ambalajele de plastic, astfel încât să fie acoperite toate uh, ambalajele unde, în care, pentru care se, folosi, se folosește bisfenol A. În plus, ținând seama de incertitudile științifice legate de bisfenol A și de situația unor grupuri deosebit de vulnerabile, Comisia a întărit uh, măsurile menite să protejeze mai bine uh, bebelușii și copiii până la vârsta de 3 ani, uh, propunând măsuri specifice care să împiedice migrarea substanței bisfenol A în Um, obiectele cu care acești uh, copii intră în, uh, pot intra în, uh, în contact. Și am cerut efectuarea unor noi studii științifice care să ne ajute să depășim incertitudinile, incertitudinile științifice existente în continuare. Bisfenolul A a fost um, redus, va fi redus începând de anul viitor și în jucării și, uh, de asemenea, sunt impuse limite mai drastice în hârtia uh, cu termică care este folosită acum pentru diferite uh, chitanțe și, în plus, va fi nevoie de o autorizare mai drastică pe viitor pentru folosirea acestei substanțe. Mulțumesc! Doamna președintă, vă mulțumesc! Răspunsul scris din partea Comisiei datează din anul 2014, deci intervenția dumneavoastră a fost una deosebit de utilă și dau cuvântul colegilor dacă doresc să intervină. Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Aș face următoarea propunere. Avem o actualizare cuprinzătoare a acțiunilor Comisiei în acest sens, deci cred că a venit momentul să închidem această petiție, ținând seama de, fa- de Uh, multitudinea de măsuri uh, adoptate de comisie pe, uh, pentru a răspunde acestei petiții. Foarte bine, putem să trecem acum la următoarea comisie, 1075, în legătură cu presupusele daune um, cauzate de odorizanți. Petiționarul nu este pre, prezent, însă Uh, reprezentantele comisiei sunt prezente și dau cuvântul fie Ana Maria Blasico, fie Valentina Ibertato. Sunt preocupat. Mulțumesc, doamna președinte. Petiționarul și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește efectele negative ale substanțelor chimice care sunt prezente în articole de uz curent uh, folosite de consumatori, mai ales în ceea ce privește uh, emisiile Ah, se pare că există o problemă de interpretare. Am, aud o limbă pe care nu o înțeleg deloc. Și poate că și ceilalți care ascultă limba engleză au aceeași problemă. That, well, we don't want to force you to do that because I think now the English booth is up and running again. Let's try. <laughs> Haideți să mai încercăm o dată. A fost foarte interesant ce s-a întâmplat. Please go ahead. Bine, da, vă rog, continuați. Deci, am să folosesc această ocazie de a mai exprima în limba mea maternă, dacă se poate. Deci, petiționarul și-a exprimat îngrijorările în ceea ce privește efectele negative ale substanțelor chimice care sunt prezente în diferite produse utilizate zilnic de către consumatori, mai ales emisiile acelor uh, substanțe dezodorizante. Și s-a referit la un studiu care datează din 2005 și exista și o evaluare ulterioară de către comitetele științifice ale Uniunii Europene am dorit să semnalăm faptul că studiile acestea au fost realizate pe aceste produse, mai ales pentru a vedea efectul acestor emisii în cadrul în care există o expunere prelungită și E un studiu, studiu realizat între 2010 și 2013 și care avea drept obiectiv să identifice și să cuantifice o serie întreagă de substanțe chimice care pot fi astfel emise de către aceste dezorodizante utilizate uh, pentru uz personal și să evaluăm care este riscul de expunere a consumatorilor față de aceste produse. În concluzie, rezultatul acestui studiu este că substanțele emise depășeau limitele de expunere pentru aceste substanțe contaminante autorizate și există câteva publicații la care de asemenea s-a referit uh, Uh, studii mai recente uh, făcute de agențiile de protecție a consumatorului și se afirmă faptul că s-au detectat niște niveluri deosebit de ridicate pentru bețigașele de tămâie și pentru uh, uh, lumânările parfumate. Comisia a abordat acest subiect al prezenței substanțelor chimice în produse de uz curent într-un sistem global, nu numai la nivel de legislație, dar și de etichetare, de informare a consumatorului prin diferite acte de normalizare și în ceea ce privește legislația ce se aplică, putem spune că aceste produse sunt cuprinse sub Directiva Generală de Siguranță a Produselor care stabilește exact care sunt nivelurile pe care trebuie să le respecte aceste produse pentru a fi sigure. Este deci obligația producătorilor să, să, să verifice că produsele lor sunt sigure și nu conțin substanțe chimice care ar putea să pună în pericol sănătatea consumatorului. Producătorii sunt cei care trebuie să demonstreze că produsul lor este sigur și pot face acest lucru prin uh, îndeplinirea normelor ce sunt stabilite de către comitetele de standardizare. Iar în ceea ce privește substanțele dezodorizante, care este tema acestei petiții, putem spune că există diferite standarde stabilite de Comitetul Științific și care se referă la limitele de emisii, informarea oferită consumatorului și așa mai departe. Iar în ceea ce privește legislația de tip chimic specifică acestor produse, aceste produse de fapt sunt amestecuri, amestecuri de diferite substanțe chimice și deci sunt acoperite de către legislația referitoare la clasificare și etichetare și ambalare a unor astfel de produse. Și acolo există anumite cerințe de etichetare în momentul în care ele conțin substanțe ce ar putea să producă alergii Uh, deci, care figurează în acele amestecuri. De asemenea, în regulamentul RICI se prevede restricționarea anumitor substanțe chimice care pot fi periculoase sau care s-a demonstrat că există un risc pentru consumator. Iar în regulamentul RICI s-au interzis, s-a interzis prezența uh, uh, unei astfel de substanțe chimice, diclorofenil de metan, în astfel de amestecuri. În final, aș dori să semnalez că statele membre sunt cele care sunt responsabile de punerea în aplicare a legislației. Și ele sunt cele care trebuie să monitorizeze piața, iar în momentul în care astfel de produse periculoase apar pe piață, trebuie să facă o notificare prin rețeaua de alertă uh, precoce în ceea ce privește prezența acestor produse periculoase, e vorba de RAPEX, și putem spune că în 2006 au existat 17 astfel de alerte care au provenit din diferite țări ale Uniunii Europene. Și pentru a încheia, în concluzie, putem să spunem, îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, că în cadrul legislativ actual suntem în măsură să oferim protecție de plină consumatorilor față de aceste substanțe chimice conținute în astfel de produse. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Avem directiva privind uh, siguranța generală a produselor, apoi sistemul RAPEX. Mie mi se pare că am asistat la o abordare cuprizătoare din partea Comisiei. Dau cuvântul oricărui coleg care dorește să intervină, însă văd că nimeni nu dorește acest lucru. În aceste condiții, după cum am spus, cred că a fost epuizate o sumedenie de metode de anchetă de către Comisia Europeană, să recurg și la sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare, RAPEX, deci cred că putem să închidem această petiție, să trecem la următorul punct. 1379 privind uh, protecția oamenilor și animalelor împotriva toxinelor și pesticidelor. Domnul dr. Menahe este prezent. Vă dau cuvântul. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Gizela Urban de la uh, Prietenii pentru Animale Fără uh, Frontiere. Sunt sprijinită de Gabriele Menzel și de alți colegi de la Partidul pentru Protecția uh, protejarea uh, animalelor și uh, dau cuvântul col- colegului meu acum. I'd like to thank the uh, European Parliament Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru ocazia care ne-o dă pentru a discuta acest subiect. Aș dori să mulțumesc și ONG-urilor care au inițiat această petiție. Noi considerăm că RICI, în forma sa actuală, nu reușește să protejeze sănătatea cetățenilor europeni, din două motive. Primul dintre acestea, RICI se bazează foarte mult pe date obținute din testarea animalelor. În al doilea rând, nu au fost colectate suficiente informații uh, fiind, uh, uh, fiind obținute în urma testării oamenilor. Eu sunt medic veterinar și am testat, de exemplu, medicamente menite pentru cai pe papagali și este evident că medicamentul va avea un uh, efect diferit. Bisfenol A, de exemplu, a fost introdus pe piață în urma testelor uh, efectuate pe animale și industria a putut să, să aleagă care sunt animalele pe care dorește să le uh, te- testeze și uh, Uh, depinde, există uh, specii de uh, șoareci de laborator care sunt mult mai rezistenți, de sute de ori mai rezistenți decât alte specii la această substanță, la bisfenol A. Acum știm că bisfenol A este un perturbator endocrin și cei care știți cum funcționează un perturbator uh, endocrin știu că nu cantitatea toxinei determină efectele până, uh, până la urmă, uh, pentru că bisfenol A, într-o cantitate infimă, poate duce la un răspuns la nivel uh, hormonal. Deci Comisia Europeană și Parlamentul European cred că trebuie să revizuiască testele folosite uh, pentru a uh, stabili măsurile de protecție a oamenilor, pentru că aceste teste au fost efectuate pe animale și nu pe oameni. Uh, al doilea motiv pentru care am afirmat că RIC nu reușește să protejeze sănătatea cetățenilor europeni se referă la faptul că am uh, ignorat în mare parte cantitatea de informații în, legate de teste pe oameni care nu au fost colectate, însă care ar fi putut fi cole, uh, colectate în ultimele decenii. Am fi putut să obținem o cantitate imensă din partea industriei. Doar în uh, decembrie 2016 Comisia a lansat un uh, program de biomonitorizare a oamenilor în contextul programului Orizont 2020. Știm din 2003 că copiii nou-născuți au în uh, corpul lor sute de substanțe chimice care nu ar avea ce să caute în corpul lor. Deci știm că există sute de substanțe chimice periculoase și din 2007, uh, de fapt, știm, uh, cunoaștem 300 de substanțe chimice periculoase pentru sănătatea oamenilor. Poate nu vă va șoca faptul că um, principala cauza decesurilor copiilor care au până la 14 ani în țările vestice este cancerul. Dacă această informație nu este una șocantă, nu știu ce ar putea să ne mai uh, șocheze. Deci din anii 50, din anii 60 am știut că tutunul uh, cauzează cancer, plecând de la date epidemiologice. Uh, Dacă doriți să fiți uh, uh, buni am spune că totul se cauzează incompetenței birocratice. Alții ar considera că este vorba de o neglijență criminală. Rici trebuie să fie adaptate, să se adapteze datelor științifice din anul, din uh, mileniul 3. Uh, câtă vreme vom recurge în continuare la uh, teste efectuate pe pe animale, nu vom schimba situația. Din 1947 există această obligativitate de a testa animalele. Ei bine, legislația este în urmă cu, a rămas cu 70 de ani în urma științei. Deci știința, testele efectuate pe animale nu ne pot ajuta să înțelegem, să prezicem cum vor funcționa medicamentele uh, pe oameni. Astăzi, uh, avem toxicogenomica, avem uh, adverse outcome pathways, uh, noi modalități de a înțelege care vor fi efectele secundare și uh, ale medicamentelor și așa mai departe. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantei uh, comisiei, doamna Șute. Thank you very much. I would uh, like to respond. Uh... Mulțumesc. Aș dori să răspund uh, temerilor uh, prezentului, pe care, într-o anumită măsură, le împărtășim. Comisia de mai multe ori a spus că am dorit să recurgem la metode mai uh, avansate pe uh, care au uh, rezultate mai fiabile pe termen lung decât testele pe animale care au fost folosite în trecut. Aș dori însă să mă refer la câteva aspecte importante uh, în ce privește cadrul uh, de reglementare actual uh, pe care trebuie să-l respectăm. Testele pe animale pot să fie uh, folosite în conformitate cu directiva RIT și alte directive, că nu există altă alternativă. E un principiu care figurează în directiva orizontală privind protecția animalelor folosite în scopuri științifice. Așa cum spuneau petiționarii, recent au fost uh, folosite foarte multe animale, uh, iar în acest context, pentru teste în acest context, uh, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice a publicat un raport conform căruia datele pentru studiile toxicologice vizează mai ales testele efectuate înainte ca directiva RIS să intre în vigoare, deci nu e vorba de date actuale. Apoi, Uh, testele animale sunt uh, folosite pentru, uh, mai ales pentru substanțe complexe, care sunt apoi folosite în tratarea persoanelor. Se confirmă, de exemplu, faptul că industria chimică încearcă să pună în aplicare principiul uh, Uh, in extremis uh, care uh, figurează în RIT și recurge la testele pe animale doar în cazul în care nu are alternativă. În ce privește studiile care au fost făcute pentru RIC, putem spune că nevertebratele care au fost folosite pentru testare au reprezentat majoritatea testelor. Însă putem spune că informațiile culese înainte ca RICI să intre în vigoare au fost uh, mai puțin relevante. Aș dori să vă spun că Comisia și statele membre cooperează uh, pentru a uh, ajunge la metode alternative decât testele pe animale, dacă se consideră că ele sunt suficiente pentru a produce date fiabile. De exemplu, anectualizarea anexelor RICI pentru uh, iritațiile ale pielii și ale ochilor, de exemplu. Așa cum spunea petiționarul, există teste alternative care au fost folosite. Uh, metodele de testare care au fost uh, folosite au fost actualizate. Există 24 de noi metode care au intervenit în ultimii 5 ani și 75 de metode de la existența acestui regulament. Comisia e de acord cu petenții atunci uh, când spun că viitorul uh, uh, toxicologiei depinde foarte mult de metodele care vor fi folosite. Totuși, aceste metode sunt puse la punct la nivel OCDE și autoritățile europene de reglementare sunt implicate foarte strâns în acest proces. Din păcate, astăzi nu există norme internaționale uh, în legătură cu aceste noi uh, instrumente care să fie folosite în uh, noul cadru de reglementare. Tehnologiile actuale încearcă să găsească noi metode de testare. Petiționarul uh, s-a referit la noile tehnologii, însă trebuie să recunoaștem că aceste tehnologii încă nu pot să Uh, înlocuiască testele pe animale pentru evaluările cele mai complexe. În ce privește genom, deci genomul, testele actuale vizează uh, doar acordul în ce privește interpretarea datelor. Deci, uh, cu siguranță, va mai dura ceva până când metodele să fie acceptate și folosite și deci potențialul lor de a reduce sau atenua testele cu animale nu a fost încă atins. Însă e o problemă care este uh, în curs, deci este aportată de către comunitatea internațională. ocd ul a lansat un grup de lucru pentru a pregăti până la jumătatea anului 2018 pentru a pregăti un cadru prin documente în legătură cu metabolica, deci testele în domeniul uh, metabologiei și al uh, toxicologiei. Aș dori să mai subliniez că, într-adevăr, directiva RICI este una dintre cele mai stricte din lume, însă este și foarte flexibilă în felul în care datele ne, care nu vizează testele pe animale pot fi folosite. Nu uh, identificăm uh, același nivel de flexibilitate în alte zone din lume. Deci, uh, datele uh, astfel colectate sunt foarte fiabile. În încheiere aș dori să spun că Comisia a evaluat schema de testare și felul în care regulamentul RICI ocrotește sănătatea umană și mediul în uh, uh, uh, raportul de revizuire a RICI din 2017, care sperăm că va fi adoptat în, uh, la începutul anului 2018 se analizează felul în care mecanismele RIC reduc uh, uh, folosirea unor substanțe toxice. Comisia este de acord de asemenea că o aplicare sistematică a principiului precauțiunii în uh, procesul de evaluare de restricție și autorizare a RIC este necesară. Deci, împreună cu mediul științific, încercăm să folosim metodele și tehnologiile cele mai avansate după ce ele au fost validate de către comunicarea, comunitatea științifică. Încercăm și să îmbunătățim uh, previzibilitatea și să reducem folosirea testelor pe animale. Mulțumim. Aș dori să dau cuvântul colegilor. Doamna Sevi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să pornim de la uh, un element uh, precis. În fiecare an, Comisia Europeană uh, reduce bugetul uh, pentru cercetare. Anual constatăm că uh, fondurile alocate cercetării metodelor alternative sunt tăiate și mai există și o altă realitate. Uh, aceste teste pe animale e, reprezintă un uh, model care nu a fost niciodată uh, pus sub semnul întrebării. Deci avem uh, tot timpul folosim metode de comparație, ceea ce înseamnă că, practic, aceste teste se autovalidează. Și așa se ajunge la uh, reacții chimice, de exemplu la compuși chimici care sunt validați la nivel și folosiți apoi la nivel internațional. Comisia uh, spunea că uh, intenționează ca pe viitor uh, să propună să nu se mai folosească aceste teste pe animale. Această petiție a fost semnată de zeci de mii de uh, petenți și au mai fost Uh, și alte petiții de acest uh, tip, care însă au fost închise. S-a procedat în mod foarte superficial și s-a întâmplat uh, chiar la comisia noastră. Întotdeauna uh, au uh, existat, deci a existat uh, inițiativa cetățenească europeană, o, o inițiativă foarte importantă în acest domeniu, dar uh, nu ar trebui ca de fiecare dată să venim cu același uh, răspuns. De fiecare dată când intervin uh, noi petiții, Comisia face copy-paste, răspunde exact la fel ca pe uh, vremea inițiativei cetățenești. Însă, cetățenii își fac tot mai multe griji în legătură cu aceste situații. Nu se declară mulțumiți cu o jumătate de răspuns. Uh, care uh, le este oferită. Deci nu sunt uh, mulțumiți cu răspunsurile pe care le primesc la petițiile lor. Cred că trebuie să depunem mai multe eforturi în acest sens, mai ales la nivel politic, de exemplu, să colectăm informații, să conectăm date, apoi să organizăm campanii de sensibilizare, pentru că avem date la dispoziție și cadrul este și el foarte clar. Însă, ce ne lipsește e voința politică. Deci eu aș prefera ca această petiție să rămână deschisă și aș dori să rog Comisia de Petiții să acorde atenție uh, acestui subiect, pentru că pe, uh, uh, pe piață apar tot timpul noi uh, informații, noi date. Și mi-ar plăcea dacă Comisia mi-ar putea spune ceva în legătură cu reducerea fondurilor pentru metodele de cercetare alternativă. Tocmai pentru a renunța la testele pe animale. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș dori să dau cuvântul uh, din nou petiționarului. Vă rog, două minute. Ich bitte, dass wir eine, äh, dass die Petition Aș dori să vă rog să păstrați deschis această petiție și să luați o decizie în favoarea noastră și dacă acest lucru nu este posibil. Uh, dorim un aviz, uh, un răspuns înscris, pentru că ne gândim la posibilitatea de a ne adresa Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc! I didn't, could you elaborate that a little bit? I didn't really understand. N-am înțeles exact ce ați spus. Ați putea să repetați puțin? Ne-ați uh, cerut să menținem petiția deschisă și Ați putea să mai ne mai prezent, prezentați încă o dată intențiile dumneavoastră? Ich möchte, dass die Petition Deci, am dorit să se ia o decizie în favoarea noastră în legătură cu această petiție. Am dorit ca ea să fie păstrată deschisă pentru a putea fi discutată în continuare și să, ia, să se ia o decizie pe marginea ei în favoarea noastră. The point that I didn't understand was the reference N-am înțeles la ce ați spus în legătură cu Curtea Europeană. You were mentioning in your statement. Dacă petiția noastră va fi închisă sau nu se va lua o decizie pe marginea ei în uh, favoarea noastră, ne dorim ca acest lucru să fie explicat uh, în scris, pentru că în acest caz dorim să ne uh, adresăm uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, pentru că este vorba de protecția uh, drept, sănătății cetățenilor. Ați înțeles, da? Deci ori ne spuneți că doriți să menținem petiția deschisă, dar nu ați spus exact ce doriți sau uh, dați în judecată comisia noastră. Nu s-a întâmplat până acum, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva să fiu confruntată cu o astfel de intervenție, chiar înainte să trag concluzia cu privire la această petiție. Deci, dragi colegi, poate ar fi bine să încheiem acest punct. Doream să vă atrag atenția asupra faptului că la comisia noastră am avut în 2016, în septembrie, o reuniune la care am hotărât să reevaluăm și să discutăm petițiile cu privire la glifosat, una dintre substanțele toxice. Deci în 18 luni. Deci fix peste 6 luni. Deci iată ce vă propun eu, să menținem această petiție deschisă împreună cu petiții care țin de același domeniu, și să le discutăm peste șase luni din nou, între timp uh, urmând să menținem această petiție deschisă. Se pare că colegii încuvințează, deci uh, sunt de acord cu această decizie. Deci așa vom proceda. Sperăm să nu ajungem la judecată de această dată, doamna Evi. Doamna președinte, am putea trimite comisia și uh, petiția la comisia ENVI. Pentru că în acest an va exista revizuirea directivei privind animalele folosite în testele de laborator. Deci am putea astfel să aducem un nou uh, Mm, suflu în această dezbatere. Da, e o idee foarte bună, deci o trimitem spre informare și Comisiei Envi. Sunteți de acord? Bun, așa procedăm. Mulțumim pentru prezență, vă urăm uh, călătorie plăcută și acum putem trece la următorul uh, grup de petiții. Punctul 22 de până de zi, petiția 130, 131, 134, 154 și 155. Petenții sunt aici. Avem un reprezentant al fiecarei insule din arhipelagul canalelor. Uh, solicitare de respectare a regulamentului, doamnă președinte. Domnul Mato. Da, o întrebare. De ordine, da, da, o chestiune de procedură, doamnă președinte. Eu înțelesesem că aceste petiții erau cuprinse pe ordinea de zi cu condiția ca să uh, existe rapoarte din partea comisiei. Dar nu așa s-a întâmplat. Acum, eu nu vreau să împiedic dezbaterea. Mă bucur de faptul că petenții sunt de față, au fost invitați, au venit, însă tot ceea ce pot să fac, eu am să fac ca și efort, dar v-aș ruga frumos ca în momentul în care Uh, data viitoare uh, se includ pe ordinea de zi anumite ordine de zi cu anumite condiții, să nu se invite petenții până când nu avem documentația aferentă. Așa că, bun, acum de data aceasta, așa e, petenții sunt de față, vom, îi vom asculta. That this petition... Vă pot spune că aceste petiții sunt astăzi până de zi, după decizia luată la ședința coordonatorilor din 10 iulie din acest an, la care s-a hotărât cu majoritate de voturi să discutăm aceste puncte pe de zi de astăzi. Și deci aș dori să dau cuvântul intervenienților pentru dezbatere. Sperăm să ajungem să găsim și o soluție la aceste petiții pe, uh, petiții pe care le-am menționat. Aș dori să dau cuvântul în primul rând domnului Santiago Perez Garcia pentru petiția 134 dacă nu mă înșel, aveți și o prezentare PowerPoint pe care ați pregătit-o. Bun. Deci, începem acum. Tenerife. Muchas gracias. Señora președintă. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Dacă o lege a unui stat membru sau vreo unei entități teritoriale a Uniunii Europene ar autoriza administrația publică să deroge în mod sistematic la normele și planurile de planificare în utilizarea teritoriului, dacă ar permite administrației publice să exercite posibilitatea de a expropria oameni plecând de la decizii luate în mod discreționar, fără a ține seama de normele de planificare teritorială, dacă să n-ar mai exista separarea care ar trebui să existe între administrația pe de o parte care aprobă planificarea teritorială și pe de altă parte organismul care face evaluarea de mediu strategic uh, e vorba de o directivă din 2014, uh, atunci cred eu că acestea ar avea efecte asupra mediului înconjurător și dacă toate aceste lucruri s-ar întâmpla într-un stat membru în care o, uh, Constituția ar împiedica judecătorii uh, din tribunalele obișnuite să suspende astfel de norme abuzive și dacă ar trebui să se prezinte în fața Tribunalului Constituțional și nu ar exista un sistem de justiție care să permită tuturor actorilor să aibă acces la justiție, dacă s-ar confrunta cu astfel de dificultăți de acces la justiție în materie de mediu, care e o dimensiune deosebit de protejată de la intrarea în vigoare a Convenției de la Arhus, adică dreptul fundamental de a avea acces la justiție, ei bine, doamnelor și domnilor deputați, dumneavoastră ați fi de părere că obiectivul de a obține o dezvoltare durabilă, sustenibilă, care este un obiectiv fundamental, de a respecta mediul înconjurător, de a respecta legea, principiul de legalitate, de siguranță juridică, interdicția de a avea decizii luate în mod arbitrar de către autoritățile publice, care ar face parte din, tra, tra, din sistemul juridic al statelor membre, precum și mecanismele de bază pentru a garanta respectarea mediului înconjurător, e bine, toate aceste elemente s s-ar afla în mare pericol. E bine, aceasta este amenințarea care există acum față de resursele insulelor Canare, care sunt fragile, care sunt naturale, dar și extraordinare de când a intrat în vigoare legea numărul 4 din 2017, din 13 iulie, legea de uh, gestionare a solului și a spațiilor naturale protejate, care schimbă total sistemul uh, legislativ care a fost adoptată încă la începutul acest, uh, uh, la, uh, de foarte multă vreme și care consfințește protecția mediului. Noua lege are o finalitate aparent de simplificare, un scop de simplificare, da, și încearcă să promoveze o dezvoltare sustenabilă. Se, se sprijină pe o teorie, se bizuie pe o teorie și anume echilibrul fragil um, utilizăm diferite instrumente în situație de criză. Dar legea aceasta introduce de asemenea în regiunea autonomă de, a insulor Canale anumite instrumente, instrumente foarte ciudate, diferite care promovează proiecte, diferite norme care se aplică sectorial și a căror numitor comun de fapt este că derogă de la legislația în vigoare și evită realizarea unor studii strategice de impact de mediu. Din toate aceste instrumente, cele mai importante sunt acele proiecte de interes de insular, care sunt instrumente de planificare în scopuri turistice și care au fost introduse și care fac obiectul acestor petiții atât a mea cât și a colegilor mei. Și aici e vorba de orice tip de sol, indiferent de felul în, ce categorie acesta este cuprins, indiferent de activități energetice, industriale, politice, culturale, sanitare, sportive sau de oricare altă natură și care pot fi aprobate în mod autonom, dincolo de normele de planificare. Și E vorba de o simplă declarație de interes public și astfel se poate promova o ordonanță de urgență și se poate exercita chiar uh, o posibilitatea de a expropria uh, uh, oameni. Iar legea este de fapt o, un fel de joc de cuvinte care permite acestor proiecte să utilizeze natura și mediul înconjurător, dar în același timp să poată să derogheze de la toate normele în vigoare. Și aceste proiecte, de fapt, par pe hârtie să nu fie decât simple proiecte de executare, care nu cuprind nicio latură de planificare teritorială. Dar, în rezumat, putem spune că aceste proiecte de interes, interes insular, de fapt, permit autorităților publice să ia de deciziile la propria lor discreție și contravin tuturor garanțiilor de respectare și de protecție a mediului care sunt consfințite prin lege. Legea aceasta nu asigură egalitatea necesară cet între cetățeni, accesul la justiție și posibilitatea de a contesta anumite acte care au fost emise de către autorități și inițiativa noastră este uh, orientată mai ales să promoveze și accesul la justiție, mai ales justiția în domeniul protecției mediului, pentru că este foarte greu. Cetățenii nu pot participa la acele norme de protecție a mediului, deci nu putem vorbi de egalitate a cetățenilor în momentul în care se aplică legea. Și aș dori să spun că în uh, drepturile fundamentale protejate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene sunt în pericol de asemenea și uh, se uh, pune în pericol și valoarea juridică a tratatelor. Articolele 3 din Tratatul Uniunii Europene, 11, 21, 71, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și altele. Uniunea Excuse me, I gave you the floor for three, four minutes. V-am, îmi cer scuze, v-am dat cuvântul doar pentru 3-4 minute. V-ați uh, Ați vorbit uh, un timp dublu, deci pentru a putea permite și colegilor dumneavoastră să ia cuvântul, vă rog să încheiați cât mai repede. Mulțumesc, doamna președinte. Solicităm să se mențină deschisă această petiție și Parlamentul, în uh, exercitarea funcției sale de control, să ceară Comisiei, să ceară Regatul Spaniei să restabilească ordinea juridică uh, pe care am avut-o întotdeauna în Spania pentru a garanta protejarea mediului înconjurător și a drepturilor cetățenilor. And, uh, from La Palma. Vă mulțumesc. Maria Vanessa Catala González din Las Palmas. 3-4 minute maxim, vă rog. Muchas gracias. Da, mulțumesc, doamna președinte. O după amiază plăcută tuturor. Eu vin din insula de la Palma, care are 700 de km pătrați, 80.000 de locuitori și în 2002, în Paris, UNESCO a declarat că este o rezervă a biosferei. Este unul din locurile din Uniunea Europeană care are cea mai mare concentrare de biodiversitate și această mică insulă adăpostește peste 4900 de specii, din care 240 sunt exclusiv, se găsesc doar pe această insulă. Și atât că acesta este și motivul pentru care habitatele naturale de aproape jumătate de pe această insulă și de, pe, de, și de o treime din uh, Uh, frontiera sa maritimă au fost protejate prin rețeaua europeană Natura 2000. Legea 2 din 2016, care a fost aprobată anul trecut, reprezintă o amenințare pentru insula La Palma și permite implantarea ilimitată a unor uh, construcții de natură turistică pe orice tip de sol indiferent că e vorba de uh, regiuni în care există protecție naturală, silvicolă, agricolă, de peisaj și cultural, dincolo de valori și dincolo de protecția oferită de către legislația fie europeană, fie uh, spaniolă. Și E vorba de acel uh, așa zis instrument de planificare turistică care poate permite într-un timp foarte scurt și doar prin voința guvernului local uh, să se autorizeze orice proiect uh, de urbanism care ar putea chiar să contravină Planului Național de Planificare Teritorială. Și prin aceste instrumente, legea, de fapt, vine în mod direct și promovează proiecte de urbanizare care erau prevăzute de către Planul Teritorial de Planificare Turistică de la Palma, care, de fapt, fusese anulat de către Tribunalul Suprem din Spania fără niciun fel de evaluare strategică de mediu, deși există o directivă europeană care obligă să facă această evaluare strategică de mediu. Mai mult decât atât, diferite din aceste proiecte care au fost deja anulate, și vreau să subliniez concret o serie întreagă de urbanizări, spre exemplu pentru a construi uh, um, parcursuri de golf, afectează zone care sunt uh, protejate de către rețeaua Natura 2000 și protejate și de directiva 92-43 CE referitoare la uh, habitatele naturale, protecția faunei și a florei. Printre acestea avem spațiul protejat din Tamanca, unde există diferite regiuni care din punct de vedere istoric sunt vulcanice și ca, uh, care cuprind acolo floră și faună deosebit de importantă, specii care sunt uh, pe calea de dispariție. acestea se află în uh, pericol și e vorba de peisaje protejite. De aceea noi vă rugăm să nu distrugeți teritoriul nostru, care este minunat, e adevărată, un adevărat patrimoniu natural de peisaj. E singura noastră resursă turistică, e singura noastră resursă agricolă. S-ar putea să dispară, există acest risc. Și nu uitați că noi avem o dependență alimentară de 90% față de subvențiile uh, europene și trebuie să protejăm acest patrimoniu. Avem această datorie. Mulțumesc! Thank you very much. And... Vă mulțumesc foarte mult. Vedeți că este posibil că este posibil um, să aveți intervenții foarte subcinte și bogate. Domnul Robert Martinez acum are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Bună dimineața, după amiază plăcută tuturor. Gomera este o țară cu foarte 370 de km pătrați cu peste 4182 de specii terestre, din care 1021 sunt proprii din Canaria și 264 exclusiv pe această insulă. Și e vorba de un teritoriu european, e vorba de o rețea europeană de protecție cu peste 900 de km pătrați și rețeaua Natura 2000 uh, are 25 de zone de spații speciale de conservare și de protecție pentru păsări. Și de asemenea fac parte și din patrimoniul mondial și patrimoniul UNESCO. E vorba de un sistem unic care vine tocmai, provine tocmai din epoca terțiară ca o consecință a schimbărilor climatice care au apărut în epoca cuaternară și legea aceasta ar putea afecta un spațiu atât de emblematic. În 2008, Gomera a fost acreditată cu Carta Europeană de Turism Durabil, acordată de Federația Europarc, deci pentru toate uh, spațiile naturale protejate europene. Și uh, e vorba de un concept de dezvoltare turistică sustenabilă în Europa, cu zone protejate. Și putem spune că această mare bogăție, evident, este foarte fragilă și de aceea e nevoie de principiul de prudență pentru tot ceea ce, toate intervențiile care au loc în această regiune. Legea 2 bară 2016, care face obiectul acestei inițiative de uh, petiții, pune în pericol toate aceste elemente și vine împotriva uh, obiectivului principal și anume de protejare a mediului înconjurător și de oferirea unor servicii de turism durabile. Nu ține seama de resursele culturale, naturale, care de fapt este un obiectiv principal. Nu ține seama de documentul, de cadrul uh, acesta de dezvoltare sustenabilă, de un control uh, eficient al planificării și al urbanizării și de utilizarea solurilor. Nu respectă principiul de a avea un uh, o concurență turistică și un, uh, un, o uh, dezvoltare turistică sustenabilă, nu ține seama de asemenea și nici de activitatea uh, turistică, nici de activitatea agricolă, nu planifică pe termen lung diferitele instrumente necesare în domeniul turismului și în planurile de urbanizare nu are un ritm de dezvoltare adecvat pentru că nu pune limite, nu introduce controle și nu implică toate părțile interesate în uh, uh, felul în care planificările urbanistice se realizează. Nu asigură o gestionare a riscurilor prin introducerea principiului de bază de prudență, nu se stabilesc limite uh, în ceea ce privește derogările și de asemenea nu există monitorizare permanentă al mecanismelor de control al aplicării legii. Deci nu uitați că toate, de toți acești pași va depinde supraviețuirea noastră și a întregului patrimoniu despre care vorbim. Mulțumesc! For El Hierro. Vă mulțumesc! Pentru El Hierro, Juan Ramon González Santan, vă rog. Tarde, președinta, señores Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După amiaza plăcută tuturor. Vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Eu vin de la insula El Hierro și am dorit să introducem această petiție referitor la legea uh, 2-2016. Noi considerăm că această lege poate reprezenta un prejudiciu grav pentru viitorul acestei insule, la Iera, pentru că e vorba de o planificare uh, teritorială care pune în pericol întreaga insulă, care are 268 de km pătrați, peste 10.000 de locuitori, în funcție de cifrele oficiale. Și este o regiune ultraperiferică, iar în insula del Iero este cea mai izolată, pentru că nu are medii de transport aeriene sau maritime adecvate, tocmai pentru a-și putea dezvolta economia. Iar legea despre care discutăm introduce un nou sistem de organizare teritorială al arhipelagului cu acele așa zise instrumente de planificare turistică care par să se înscrie în instrumentele de planificare urbanistică, indiferent de uh, categoria și clasa uh, solului pe care se vor desfășura aceste activități. Dar acest lucru va afecta mediul înconjurător, habitatele naturale, spe- diferitele specii de floră și faună. Trebuie să semnalăm faptul că insula El Hierro a, face parte din patrimoniul natural și cultural ca, pentru că are o bogăție excepțională în diferite specii, cum ar fi, spre exemplu, broasca țestoasă uh, gigantică și alte 11 specii de flori rare. E vorba de 278 de kilometri pătrați și acest patrimoniu a fost um, protejat prin diferite măsuri de conservare. Spre exemplu, UNESCO în 2000 a, a, a declarat Eliero drept uh, rezervă a biosferei. În 2014, Geopark, pentru că are un patrimoniu geologic de importanță internațională. Geoparcul cuprinde totalitatea insulei și diferite alte insule de origine vulcanică ținând seama și de ultimele erupții vulcanice din octombrie 2011 și diferitele consecințe pozitive ale acestora. Eliero are 60% din teritoriul său uh, care este protejat în diferite moduri, prin rețeaua europeană Natura 2000, rețeaua uh, din Canaria de spații naturale protejate, vorba de, protejate, vorba de un monument natural, peisaje protejate, parcuri rurale, rezerve naturale, zone de uh, conservare specială și zone de protecție a păsărilor păsărilor, printre care putem să subliniem Parcul Rural de la Frontera. Uh, este o zonă specială de conservare care este poate cea mai afectată din cauza acestei legi, pentru că acolo e vorba de 125 de km pătrați. Și astfel putem spune că în momentul de față se creează astfel o o întreagă, există o întreagă procedură pentru a um, proteja Parcul Național Maritim. Iar insula del Hierro nu poate aprofunda și mai mult această uh, protecție, pentru că uh, fără nicio îndoială putem spune că întreaga, întreaga, în, în, în dezvoltarea economică și viitorul economic al insulei este astfel pus în pericol. De asemenea, e vorba și de probleme de suveranitate alimentară, de aprovizionare, pentru că sectorul primar nu ne permite să devenim autonomi și dezvoltarea economică a insulei, uh, imposibilitatea de a produce din punct de vedere economic, social și agricol uh, de ceea ce avem nevoie, iată impasul în care ne aflăm. Mulțumesc, doamna președinte. I thank you very much and extend immediately the Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul imediat lui Antonio Perez Marero din Gran Canaria. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Ne aflăm aici pentru că insulele Canare reprezintă un teritoriu unic din punct de vedere biologic și este un spațiu într-o dimensiune foarte redusă, e vorba de 7447 de kilometri pătrați, în care se află peste 22.000 de specii, din care 3760 sunt specii exclusiv care se găsesc aici. Și noi ă, există 220 de specii care sunt protejate prin rețeaua Natura Natura, Europeană Natura 2000. Această bogăție naturală și de peisaje reprezintă baza uh, pentru activitatea turistică, care în 2016 a adus până la 15 milioane de vizitatori dezvoltarea turistică din care a început în anii 60 a cunoscut o, o accelerare uh, și o dezvoltare dezordonată până la finalele anului, uh, anilor 80 și reprezintă o amenințare pentru întreaga societate. De aceea, în anii 90, Isole Canare s-au dotat de o serie întreagă de legi aprobate de către Parlamentul său cu unanimitate, de către toate forțele politice de atunci, și am uh, urmat astfel îndrumările Națiunilor Unite, a Consiliului Europei și a Uniunii Europene și am încercat să dezvoltăm și să punem la punct legile și normativa adecvată, uh, spre exemplu strategia teritorială europeană din 1999, Convenția pentru protecția peisajului din 2000 și așa mai departe. Și arhipelagul nostru se află foarte aproape de uh, limitele sale. Și asta este demonstrat și din um, studiile realizate de către Ministerul uh, de stat de protecție al uh, mediului înconjurător. Insulele Canare nu mai pot suporta densitatea de populație din cauza turismului, provocată de turism. Pentru că avem una dintre cele mai mari densități de populație. În momentul de față, vrem să dezvoltăm un model de turism care să corespundă cu agenda europeană de dezvoltare a turismului durabil. Noi avem în uh, insulele Canare cam 25% de șomaj. Și știu că există petiții în acest Parlament, n-am să mă refer la acest lucru acum, știu că unii colegi ar fi vrut să fie prezenți la această sesiune, dar nu au putut fi de față. Dar e clar că situația uh, pieței muncii uh, este una dificilă. Turismul all-inclusive, acest model low cost, nu ține neapărat seama de uh, obiectivele noastre și ni s-a părut extrem de agresiv în ultimii ani în insulele Canare. Iar în acest context, în care a apărut această nouă lege de planificare teritorială, din punctul nostru de vedere, legea pretinde că vrea să pună capăt uh, discrepanțelor care există între competitivitate și respectarea, protejarea uh, patrimoniului. Însă legea a fost adoptată cu o majoritate simplă. Pentru că așa e sistemul electoral din uh, insulele Canare, care face că, de fapt, reprezentanții acestei majorități, în fond, sunt cei care au primit cele mai puține voturi la alegere. Iar cei care au primit cele mai multe voturi sunt în opoziție. Și normele acestea își doresc o dezvoltare economică rapidă, fără niciun fel de control, fără niciun fel de conservare a uh, standardelor de mediu, coeziune socială și teritorială. De aceea e nevoie de un control public și social sporit și principiul de precauție trebuie să fie aplicat. Un exemplu foarte clar. Again, we are running Doamna președinte, îmi cer scuze, dar nu mai avem timp. Aș um, dori să vă rog să vă încheiați intervenția, pentru că cred că majoritatea lumii cred că știe ce se regăsește în petiția dumneavoastră. Da, noi ceea ce cerem este ca această legislație, care este în momentul de față în curs de aplicare în comunitatea autonomă din insule Canare, să, să, să fie modificată, să permită o participare a cetățenilor la procesul de planificare teritorială. Ceea ce cerem este să fim în continuare prudenți și atenți față de această situație, pentru că situația este urgentă și toate situațiile urgente și excepționale până la urmă devin normă. Thank you very much. Now, uh, we also have with Vă mulțumesc. Avem alături de noi și un reprezentant al uh, guvernului din insulele Canare, care îi dau cuvântul. Muchas gracias. El gobierno de Canare... Mulțumesc foarte mult. Guvernul din insulele Canare mulțumește în mod uh, respectuos Comisiei pentru Petiții și pentru ocazia oferită de a prezenta punctul nostru de vedere și vrem să fim, uh, să fim cât mai succinți cu putință. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, trebuie să nu pot să răspund la cinci petiții diferite cu un singur răspuns. Înainte de toată, aș dori să vă spun că prima petiție se referă la o lege diferită, 7 și 4 din 2016. Uh, Restul petițiilor se referă la o altă lege lege a insulelor ecologice, astfel sunt ele numite. E o lege care reglementează activitatea turistică din diferitele insule, La Gomera, Eliero și, așa cum s-a spus, eu trebuie să apăr toate aceste insule uh, pentru că acestea fac parte din uh, ceea ce numim Gran Camaria. Eu sunt uh, căsătorită cu cineva care vine de acolo și uh, știu foarte bine că noi ceea ce încercăm întotdeauna la comunitatea autonomă este să reprezentăm interesele tuturor uh, locuitorilor din insulele Canare și să reprezentăm de asemenea și să putem uh, conserva de asemenea și mediul înconjurător. Aici e vorba de un ansamblu de șapte insule cu bogății naturale extraordinare și, într-adevăr, din acest motiv, teritoriul este protejat, mediul este protejat, peste 50% din teritoriul e protejat. De aceea, Guvernul Insulor Canare este astăzi prezent, tocmai pentru că noi întotdeauna ne-am dorit să acordăm o importanță maximă respectării absolut stricte a legislației de mediu și de planificare teritorială. Planificarea teritorială în Spania, în regatul Spaniei, este de fapt fapt o a comunităților autonome, a regiunilor. De aceea, guvernul din insulele Canare, în domeniul teritorial, are competențe de pline. După cum v-am spus, au prezentat cinci uh, petiții. Um, patru dintre ele se referă la legea care afectează doar insulele El Hierro, La Palma și La Gomera. Și una e referitoare la legea recent aprobată de gestionarea solului. În ceea ce privește prima lege, și asupra căreia au intervenit, a venit câte un reprezentant pentru fiecare insulă. Această lege propune un model de dezvoltare turistică sustenabilă, specific pentru aceste insule, tocmai uh, având în vedere sistemul său, ecosistemul său foarte delicat, bazat tocmai pe prezervarea și conservarea bogăților naturale prin promovarea unor acțiuni turistice de dimensiuni mici și mijlocii, compatibile cu o creștere moderată, care să evite o dezechilibrarea acestor insule comparativ cu suprapopulația care există în regiunile mai uh, turistice. Uh, și comentariul acesta nu-l facem noi din partea guvernului. Dacă doriți să aprofundați subiectul, uh, eu, așa cum am făcut și eu ieri când mi-am pregătit această intervenție, puteți să căutați pe internet și să căutați legea insulelor ecologice sau legea 2 din 2016, pentru că a fost adoptată atunci, în septembrie 2016, veți găsi foarte multe comentarii care, spre exemplu, era comentariul unei doamne care este responsabilă pentru Centrul Internațional de Studii și de Drept uh, de Protecția Mediului Înconjurător, care consideră această lege drept un exemplu demn de urmat de gestionare corectă a activităților turistice pe aceste insule. Și în final, doamnelor și domnilor deputați, doamna președinte, e vorba de un model, un model de planificare teritorială, de echilibru între protecția mediului, conservarea bogăților naturale și, de asemenea, ă, evitarea ă, depopulării. Și această lege a fost adoptată de către guvernul din Canaria în septembrie 2016 cu 80% de voturi favorabile. Au votat pentru toate partidele politice mari, liberal, Partidul Popular și Socialist. Dar și mai important decât atât în ceea ce privește această lege referitor la insulele La Palma, El Hierro și La Gomera, toți deputații reprezentanți ai acestor trei insule, acele insule așa numite ecologice, indiferent de culoarea politică, au votat pentru. Dar și mai important decât atât, toate guvernele acestor insule au fost de acord și au făcut propuneri pentru acest model, în favoarea acestui model de dezvoltare sustenabilă. Și primăriile și-au demonstrat interesul față de acest model de dezvoltare durabilă. Legea respectă pe deplin legislația europeană de mediu. Și dacă n-am fi avut această lege, atunci am fi avut o mare uh, uh dificultate și un risc Uh, pentru a putea proteja patrimoniul acestor insule. În unele dintre aceste petiții, acum eu nu vreau să vă plictisesc cu chestiuni juridice, pentru că în mod clar puteți să obțineți informațiile, dar vă puteți uita la textul legii și veți vedea în fiecare articole cum anume se stabilesc diferite proceduri urmate și de evaluare de mediu, conforme cu uh, Directiva Europeană de Protecție a Mediului, cu consultare publică, participare cetățenească de plină cu publicare în diferitele ziare cele mai importante din provincie, cu răspunsuri obligatorii transmise la solicitările cetățenilor. Dacă n-am fi avut această lege, atunci am avea o, o, o mare problemă pentru că nu am fi în măsură să protejăm patrimoniul natural. Această lege reglementează. Doamna președintă, vă rog și pe dumneavoastră să încercați să încheiați uh, intervenția pentru că ați depășit cele 5 minute pe care le-ați primit. Cuse. Încă 30 de secunde să mai spun două lucruri. M-am referit doar la insulele ecologice și la... Uh, vreau să spun acum că nici legea de gestionare a solului nu contravine niciun fel de legislație de mediu, pentru că e vorba de instrumente care sunt supuse unor proceduri de evaluare cu participare cetățenească și deci aici se vorbește despre probleme Uh, cum ar fi, spre exemplu, uh, ordine constituțională, dar sunteți de acord cu mine că într-un stat de drept Evident, există diferite niveluri de putere și dacă la un moment dat nu se respectă legislația în intern, e clar că Tribunalul Constituțional este cel care trebuie să se pronunțe. În concluzie, doamnelor și domnilor, nu e chiar așa de sigur că aceste legi pun în pericol um, felul în care protejăm mediul înconjurător, ba eu cred că din potrivă sunt legi extrem de stricte, respectă legislația europeană și tocmai de aceea noi solicităm să se închidă aceste petiții, având în vedere că acestea vor crea niște incertitudini ce nu sunt absolut necesare pentru că nu sunt întemeiate, nici din punct de vedere uh, juridic, nici de, uh, și nu, nu sunt deloc în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc. Much and now I'm opening... Vă mulțumesc foarte mult. Și dau acum cuvântul uh, Comisiei Europene. Domnul Daniel Fernandez Gomez, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Și vreau să mulțumesc și petenților și reprezentanței Guvernului Insulelor Canare pentru explicațiile pe care ne le-au furnizat. În ceea ce privește aceste petiții. Și vreau să vă spun că da, Comisia cunoaște unele din faptele ce au fost astăzi prezentate, care le-am uh, cunoscut prin diferite petiții ce ne-au fost adresate, am primit documentație, uh, am primit recent din partea Direcției Generale pentru Mediul Înconjurător uh, documentație pe care încă n-am avut ocazia să o examinăm în detaliu. De aceea, deocamdată, nu pot decât să vă spun că am notat tot ceea ce petenții au uh, prezentat. Am notat ceea ce a spus uh, și reprezentanta Guvernului Insulelor Canare și, foarte pe scurt, uh, ulterior, Comisia Europeană vă va comunica concluziile sale uh, pe marginea faptelor pe care le va fi analizat. Thank you very much. And of course for... Vă mulțumesc foarte mult și mă adresez comisiei. Înțeleg comisia pentru că a dispus de foarte puțin timp pentru a redacta un document cuprinzător. Însă aceasta a fost decizia luată de, cordo- de coordonatori. Poate am introdus uh, puțin prematur acest punct pe ordinea de zi, însă haideți să trecem la o dezbatere cu colegii. Dau în primul rând cuvântul domnului Mato și apoi domnului Lopez Aguilar, care nu are foarte mult timp la dispoziție, o să primiți cuvântul, chiar dacă sunteți membru suplean, după ce va vorbi domnul Mato. Da, mulțumesc. Știu că colegul se grăbește, dar și eu foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Salut petenții. Suntem de acord cu un aspect. Uh, aș vrea să spun, doamna președinte, că într-adevăr trebuie să înțelegeți și dumneavoastră, nici Comisia n-a avut, Europeană n-a avut timp să examineze toate aceste aspecte și e adevărat că la ședința coordonatorilor din iulie s-a aprobat introducerea acestor petiții pe ordinea de zi. În fine, sunt de acord cu petenții pe un punct. Uh, că au demonstrat concret și anume că insulele acestea sunt minunate și că trebuie să fie conservate. Eu vin din La Palma și acolo trăiește familia mea și clar că îmi doresc să fie protejate. Acum trebuie să punem lucrurile în context și despre ce discutăm noi aici. E adevărat, suntem de acord că e un teritoriu minunat, însă dincolo de asta nu suntem de acord. Care este misiunea noastră a Comisiei pentru Petiții? Mai întâi, să ne asigurăm că nu se contravine în niciun fel legislației Uniunii Europene. Și nu s-a dat niciun fel de argument care să demonstreze că se contravine într-un fel sau altul legislația europene, se încalcă legislația europeană, pentru că legislația insulelor verzi, ecologice, nu face decât să prevadă anumite instrumente și nimic mai mult. Și dacă face ceva mai mult, cum ar fi, spre exemplu, uh, nu știu, declarații de interes uh, general, atunci e o temă de discuție la nivel național. Pentru că în momentul în care legea se va aplica, aceasta va trebui să îndeplinească toate criteriile și abia atunci se va vedea dacă da sau nu se contravine sau nu uh, legislației europene. Însă deocamdată ceea ce face această lege este că stabilește niște baze. Deocamdată nu contravine nimic, nici unui text am putea să plecăm de la ideea că din start o mașină o să strivească pe cineva. Eu zic că nu. Deci principiul acesta de prudență nu trebuie să fie chiar așa de strict, pentru că n-ar mai avea niciun sens. Deocamdată legea nu încalcă nimic, nu recunoaște nimic, nu instituționalează nimic. Evocă doar instrumente sub formă de proiecte. Acum, evident, petenții și au introdus aceste petiții exact înainte de aprobarea legii solului, de gestionarea solului. Dar legea aceasta nu face decât să circumscrie și mai clar felul în care trebuie să fie respectate anumite prevederi și modifică aliniatul 8 al prevederilor suplimentare al legii uh, insulelor ecologice, care nu era neapărat foarte clar. Și acolo se face o listă întreagă a criteriilor care trebuie să fie respectate. Și s-a spus că nu s-a făcut un studiu de impact, dar nu e chiar așa. Se face un studiu de impact. Că s-a spus că nu există consultare publică. Ba, există consultare publică. Deci, în momentul în care un instrument nu îndeplinește toate aceste criterii, abia atunci va contraveni spiritului legii. Dar vor fi instrumente care se vor dezvolta dezvolta după lege. Legea ca atare în sine, ca și text, nu îi se poate reproșa nimic. Deci nu putem spune că legea va schimba ceva în rău. Nu. Eu cred că în acest sens, legea insulelor ecologice, cum că ar fi uh, uh ilegală, nu, nu se bizuie pe argumente și în acest sens uh, petițiile trebuie să fie închise, pentru că altfel discutăm în gol am putea să punem sub semnul întrebării, nu știu, și legea electorală, am putea să punem sub semnul întrebării o grămadă de alte legi. Dar nu cred că se poate face acest lucru. Nu se poate presupune din start că această lege va aproba niște proiecte care oricum vor contraveni vreunei directive sau vreunei legislații europene. Deci, având în vedere aceste argumente, vă rog frumos, doamna președinte, să închideți petițiile. Now, Juan Fernando. Vă mulțumesc. Ai cuvântul acum tu, Juan Fernando. Mulțumesc, doamna președinte. Și mă știți, eu sunt foarte veloce. Într-adevăr, va trebui să vă părăsesc uh, cât, foarte repede, chiar înainte să încheiați această ședință, pentru că noastră, da, ați spus, doamna președinte, nu sunt membru titular, uh, sunt uh, uh, membru la LIBE, dar din când în când, așa cum a spus doamna președinte, vin ca și membru supleant și fac asta acum cu plăcere pentru că, iată, acum avem petenți care vin tocmai din uh, țara mea de baștină, insulele Canare. Așa că am fost încântat să ascult prezentările lor uh, când au vorbit despre toate aceste bogății de peisaj, uh, bogățiile care, naturale, resurse naturale care există în insulele Canare. Acum, foarte pe scurt și concis, aș dori să-mi exprim sprijinul, sprijinul socialiștilor în acest Parlament și în această comisie la menținerea petiției referitor la legea privind gestionarea solului. Și spun asta clar și răspicat. Legea 4 din 2007, care e o lege ce vine și revizuiește toate legile care au existat cu începere din 2003 până în 2009 și care prevede de asemenea și o planificare cu caracter general de uh, planificare generală, deci nu se referă doar la gestionarea turismului. Dar e ceva foarte diferit de la legea care era în vigoare și care exista din 2006. În, în care se prevedea posibilitatea evaluării impactului acestei legi. Pentru că o lege poate avea nu numai o acoperire teritorială, dar poate avea de asemenea și o delimitare materială, în sensul că poate afecta anumite insule, Eliero, La Palma și pe domenii extrem de specifice pentru a face față unor dificultăți de natură economică uh, o, pentru a face față unor cote de turism reduse în aceste regiuni, deși noi știm foarte bine că turismul reprezintă un motor de creștere în insule Canare și asta de foarte multă vreme. Deci, acest lucru se face din punct de vedere politic cu un consens parlamentar foarte amplu, cu o poziție favorabilă din partea diferitelor instituții reprezentative, uh, primării, deputați, din aceste insule care sunt reprezentanți în uh, Parlamentul Insulor Canale. Acum, legea de gestionare a solului este o lege care înlocuiește o lege mai veche care exista de 20 de ani de zile și care a fost adoptată cu unanimitate. Deci, eu sunt de părere că de fapt vine și multiplică diferite portițe pe din dos, ușițe de scăpare pentru a pune sub semnul întrebării siguranța juridică, certitudinea juridică oferită de fosta lege. Deci se, se oferă astfel posibilitatea de a avea anumite excepții, de anumite derogări dacă se declară că anumite proiecte sunt în interes strategic, dacă acestea au, sunt cuprinse în planul de planificare teritorială. Și e clar că aici există un impact. Un impact și poate chiar și o încălcare a legislației europene care, de fapt, ne obligă să avem o evaluare de impact și un studiu strategic de mediu. De aceea solicităm să se mențină deschisă petiția referitoare la legea de planificare a solului, de gestionare a solului, 4-2007. Thank you very much. And now I... Vă mulțumesc foarte mult și acum cred că trebuie să ne părăsiți pentru a ajunge la timp la aeroport. Știți că joia drumurile sunt mai aglomerate pentru că toată lumea pleacă. Deci călătorie plăcută înapoi. Noi vom continua dezbaterea și dau cuvântul acum doamnei Besara. Eu... Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș avea mai degrabă întrebări de formulat decât declarații de făcut, pentru că aș începe chiar de la sfârșit. Eu cred că e destul de evident că petiția, petiția trebuie să rămână deschisă, pentru că există un proces de punere la punct a unui cadru juridic îndoielnic. Și având în vedere că nici comisia n-a ajuns deocamdată la vreo concluzie, să rămână deschise. Apoi, referitor la comisie, nu, nu sunt convinsă că în funcție de documentația pe care o aveți și în funcție de petițiile pe care, uh, care există în domeniu, se și uh, alocă resursele necesare pentru a analiza toate aceste documente. Vă rog frumos, să uh, sporiți aceste resurse. Acum, întrebarea mea este următoare. Ce protejează Europa? Poate fi uh, neprotejat de către un guvern regional? Eu cred că nu. Dacă e să vorbim de diferite rezerve naturale, da, putem să uh, deschidem uh, portițe de scăpare în așa fel încât să urbanizăm niște rezerve naturale. Dacă e să vorbim despre Natura 2000, Uh, care protejează mediul înconjurător. Putem să fim de părere că în aceste zone, în aceste regiuni, care sunt foarte bogate în biodiversitate, să existe vreun motiv întemeiat și obiectiv care să ne să ne permită să urbanizăm, să construim, indiferent ce fel de, pe ce fel de sol s-ar întâmpla acest lucru, eu cred că nu, pe mine mă șochează acest lucru, nu mi se pare foarte clar. Și, așa cum spunea și colegul din partea PPE, trebuie neapărat să conservăm, dar conservate sunt deja aceste bogății. Riscul e acum să nu mai fie protejate. Și avem directive. Acum comisia trebuie să intervină și să ne spună dacă da sau nu sunt probe suficiente și dovezi de infracțiuni. Apoi, studiul de impact. Evident, este ceva esențial. Până la urmă, noi asta e cel mai important. Și, după cum spunea și colegul nostru, trebuie să facem o astfel de evaluare de impact. Evaluare de impact. Întrebarea este cine o face? Pentru că dacă până la urma urmei reiese că răspunderea aceasta sau competența aceasta de realizare a studiului de impact este delegată unor entități la nivel de primării pe insule care, mă rog, să ajungem la un nivel foarte absurd uh, de organizare și deci cei care trebuie să, să ia decizia sunt tocmai cei care vor uh, avea de câștigat de pe urma acestor proiecte, ei bine, atunci o stau și mă întreb, până la urmă avem rigoarea necesară? Uh, are competența un guvern regional pentru a transfera o astfel de competență către entități uh, la nivel inferior? Eu cred că nu. Și deci avem îndoieli, avem dubii aici. De aceea cred eu că prioritatea pentru noi toți este ca uh, siguranța juridică să fie fie păstrată, fie restabilită și în orice caz Poziția mea este că aceste petiții trebuie să rămână deschise și comisia să ne transmită un raport cât mai repede cu putință sau concluzii cât mai repede cu putință și având în vedere că reprezentanta Guvernului Insulor Canare a venit și a prezentat punctul de vedere, să știm exact cum va arăta și raportul comisiei în așa fel încât atunci când vom avea acest raport, să fie în măsură și Guvernul Insulelor Canare să ne răspundă la eventuale întrebări. Mulțumesc! Beatrice, and now... Îți mulțumesc, Beatrice. Angela. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc de asemenea și vă mulțumesc și pentru faptul că ați respectat decizia de coordonatorilor de a menține aceste petiții pe ordinea de zi. E adevărat, legea a intrat deja în vigoare, deci o stare de urgență. Am să încep prin a mă adresa Comisiei. Mi-a atras atenția intervenția Comisiei. Întrebarea mea datează de acum un an de zile deja către dumneavoastră. De acum un an. Pe 17 martie 2016, comisarul, la o altă întrebare de-a mea, mi-a răspuns că Comisia a primit recent uh, din partea autorităților spaniole faptul că există o anchetă anchetă pe care dumneavoastră mi-ați confirmat-o deja cu luni înainte. Atunci, din martie, din 17 martie, că dumneavoastră mi-ați confirmat că aveți documentația din, pe care a solicitat-o uh, Guvernului Ca, Insulor Canare și că aveți informații referitor la ancheta solicitată, nu puteți să veniți așa să ne spuneți că de ați primit documentele și că nu ne puteți răspunde. Nu! Faptul că nu ne răspundeți e o greșeală, e o mare greșeală, uh, domnule reprezentant al Comisiei Europene. Asta nu se poate accepta și același lucru. Vreau să vă spun că în răspunsul primit din 2 februarie, pentru că eu am așa o istorie întreagă de întrebări și răspunsuri din partea comisarilor, Comisia Europeană recunoaște faptul că dacă un proiect este declarat de interes um, sau calificat drept uh, excepțional, de circunstanțe excepționale, asta nu înseamnă că autoritățile din insulele Canare nu sunt dispensate de uh, respectarea um, diferitelor legislații de protecția mediului înconjurător 2011 bară 2009 nouă. Deci sunteți de acord cu mine? Deci dumneavoastră aveți suficiente informații. Și acum întrebarea este de ce n-ați venit cu un răspuns astăzi cu la aceste petiții? Eu am să mai transmiu, transmit încă o altă întrebare la către domnul comisar, să vedem ce s-a întâmplat. Acum aș vrea să mulțumesc petenților și tuturor celor care sunt astăzi prezenți din partea platformei pe care o reprezintă. Și, din păcate, subliniez, din păcate, pentru că nu-mi place deloc situația de astăzi, pentru că, iată, încă o dată avem un exemplu aici de lipsa de respect față de... Noi aici stăm de dimineața până seara și discutăm despre schimbările climatice și cum să le combatem și iată că avem încă un exemplu cum nu se respectă deloc mediul înconjurător, cum nu se protejează. Sau, mă rog, există niște dorințe și niște apetite care n-au nimic de a face cu, cu mediul înconjurător. În fine. Și mai sunt și alte cazuri, așa cum le-am dezbătut aici, uh, portul din Gran Canaria, uh, diferite platforme petroliere, încălcarea directivei pentru apă uh, și asta de zeci de ani de zile. Există ape uzate care nu au fost deloc reciclate. Și nu uitați, bun, avem problema alg algilor pentru că, bun, uh, acestea sunt o problemă doar dacă pun sub semnul întrebării turismul. Aici văd că suntem cu toții de acord. Și, evident, nu ne putem permite să avem o legislație așa, a la carte, în așa fel încât să depășim obstacole cum ne convine nouă. Nu, există directive comunitare de protejare a mediului și, așa cum a spus și doamna Mată, evaluarea de mediu na, pentru re, uh, regiunile Natura 2000 sau accesul la inform, informații, participarea la consultare publică, toate acestea uh, pe chestiuni de mediu sunt obligatorii dar nu putem să lăsăm asta la uh, discreția primarilor sau a responsabililor de planificare teritorială și urbanizare. Nu! Să fie foarte clar, pentru că uh, le, ce spune legea este foarte clar. Așa că să punem punctul pe I. Și atunci, e clar că aici există diferite probleme și din aceste motive nu ne putem permite să ne jucăm cu mediul înconjurător și cu acest patrimoniu, pentru că astfel ne-am dat cu stângul în dreptul. E clar că prin aceste două, două legi noi, una dintre ele care a intrat în vigoare chiar săptămâna trecută, obiectivul este să se uh, modifice cadrul juridic actual pentru a uh, promova anumite dezvoltări uh, urbanistice. Mă abțin de la adjective, însă în orice caz. Eu cer și mă adresez din nou Comisiei Europene. Eu cer să se aplice principiul de precauție. Legea există, este în vigoare și principiul acesta nu e așa de dorul lele acolo. E acolo ca să nu fie niciodată utilizat sau să fie utilizat, să ne aducem aminte de el atunci când s-au făcut deja uh, prejudicii și s-au adus da- sau există daune. Nu! Eu cer înainte de toate să se aplice acest principiu. Și, în consecință, evident, petițiile să rămână deschise și, nu uitați, să rămână deschise uh, toate petițiile pentru că e vorba de o petiție colectivă. Nu, poate fi, uh, nu pot fi separate. Una o închidem, una o lăsăm deschisă să fie trimise Comisiei pentru Mediul Înconjurător din acest Parlament care să le, și Comisia să, Envi să le poată studia și să vadă dacă se uh, respectă directiva referitor la protecția mediului. Și Eventual, cred eu că ar fi foarte bine ca și Comisia Europeană să ne ofere nouă Comisiei pentru Petiții și petenților un răspuns, dar un răspuns înscris, detaliat, clar uh, referitor la măsurile ce sunt luate. Mai întâi, e vorba de cam 500 de petiții și știu din răspunsul domnului comisar că mai sunt încă vreo 500 de petiții care uh, merg în aceeași direcție și petenții nu primesc informații despre cum se realizează ancheta și care sunt rezultatele. Deci nu vă îndepliniți obligațiile ce vă revin. Și aș vrea, de asemenea, să grupăm aceste petiții. E adevărat că le-am tot uh, grupat în ultima vreme pe tema aceasta a insulor Canare, avem de asemenea și cele de astăzi. Apoi, nu uitați că e vorba și de linia de înaltă tensiune din Ventura și să vedem eventual la ședința coordonatorilor dacă în comisia noastră PETI la un moment dat să facem, nu știu, o misiune, o deplasare la fața locului, pentru că ar fi foarte interesant să evaluăm uh, felul în care aceste diferite zone și regiuni uh, sunt afectate, pentru că ele, în mod normal, sunt protejate prin Natura 2000. Cel mai bine este să mergem să vedem la fața locului cum stau lucrurile, nu? Uh, și să vedem cum miros acele ape uzate ce nu au fost reciclate. Thank you very much, Angela. Îți mulțumesc foarte mult, Angela. Doamna Stanoc, ai cuvântul, Tatiana. Mulțumesc. În numele grupului Varzilor, EFA, aș dori să mulțumesc în primul rând uh, petiționarilor pentru modul în care ne-au explicat uh, problemele cu care se confruntă și se pare că nu este, nu este vorba doar de încălca, riscul ca legile de mediu ale Uniunii Europene să fie încălcate. Așteptăm uh, din partea Comisiei prezentarea impactului acestor uh, legislații asupra solurilor, de exemplu. În ultimii doi ani am participat la două delegații din uh, Spania, una în uh, Galicia și cealaltă, cealaltă în regiunea râului Ebru, unde este vorba de lipsa uh, de apă, de, de resurselor de apă și cu ocazia acestor vizite am înțeles că problemele menționate de petiționari erau probleme reale și probleme serioase. Drept urmare, eu cred că ar trebui să păstrăm în continuare toate aceste petiții deschise, să le tratăm cu toată seriozitatea, eventual să ne gândim la oportunitatea organizării unor uh, misiuni în zonele respective, însă, în primul rând, avem nevoie de un răspuns din partea Comisiei Europene, așa cum au cerut mai mulți colegi. Comisia Europeană trebuie să examineze uh, cu toată seriozitatea impactul acestor uh, legi din uh, perspectiva cadrului de reglementare uh, european ținând seama de toate directivele europene relevante din acest punct de vedere, privind păsările, privind habitatul și așa mai departe. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Tatiana. Doamna Evi are cuvântul la nouă te rog. Vă mulțumesc. Iau și eu cuvântul pentru a îmi exprima sprijinul vis-a-vis -vis de petiționari. Mai mulți uh, colegi au uh, exprimat și ei acest sprijin și aș dori eu să-mi exprim doar preocuparea vis-a-vis -vis de această inițiativă legislativă a autorităților, care pot să pună în pericol această regiune extraordinară care ar trebui să se bucure de protecția noastră și cred că um, natura trebuie să fie păstrată intactă. Este un moment istoric. Milioane de cetățeni au sprijinit campania de uh, susținere a solurilor europene și uh, societatea civilă își dorește protejarea terenurilor, protejarea uh, teritoriilor rurale, își dorește combaterea uh, speculei uh, imobiliare și instituțiile europene și instituțiile regionale deseori insistă asupra necesității de a păstra peisajele uh, Uh, sănătatea peisajelor uh, rurale. Am ajuns într-o situație, într-un moment unde încă mai putem stăvili această speculă imobiliară și sper că și Comisia Europeană se va achita de responsabilitățile care îi revin, că va examina cu toată seriozitatea acest subiect și eu cred că ar trebui să trecem la acțiunile cerute de acești uh, petiționari datorită importanței strategice pe care o are uh, mediul înconjurător și uh, nu trebuie să punem sub semnul întrebării dreptul cetățenilor de a participa la apărarea, apărarea mediului înconjurător. Mulțumesc, domnul Benito la Mulțumesc, doamna președinte, pentru că îmi dați cuvântul în această comisie și vreau să mulțumesc de asemenea și petenților pentru prezența lor deplasarea lor până aici la Bruxelles. E bine, eu cred că aici e vorba de două aspecte strâns legate. Mai întâi, modelul de turism, un turism mai durabil, uh, mai natural, legat de teritoriu, care să fie adecvat, adaptat uh, economiilor locale. Tocmai pe asta se mizează în foarte multe regiuni, acest model sau, dacă nu, un model de turism în masă, care nu respectă habitatul, așa cum ni s-a explicat, și care nu respectă nici economia locală. Deci, acest turism mai pune și alte probleme, uh, chiar și mai grave, și anume nu respectă legislația, legislația europeană. Deci acum noi ne aflăm încă o dată într-o situație în care se încearcă o modelare a legislației din partea Guvernului Insulor Canare. Pentru că, dincolo de aceste legi, ceea ce există este, după părerea noastră, e bine, de fapt sunt interese de speculă dincolo de mediul înconjurător, de sol, de economie, uh, pentru că, de fapt, sunt puse sub semnul întrebării normele și legislația care există atât spaniole cât și europene. Și prin aceste schimbări, în fond, se dorește o dereglementare, o deschidere unei ușițe pentru a introduce procedurile de urgență, pentru a scăpa de orice tip de control și e clar că procedurile de urgență permit niște perioade de executare mai rapide, mai scurte, fără să se consulte opinia publică și, evident, și pot beneficia și niște sisteme de evaluare mai legere uh, fără a se ține seama de principiul de precauție care este consfințit prin lege. Și riscul este să nu cumva, să sperăm că nu, dar să nu cumva să ajungem încă o dată la niște politici bazate pe ideea faptului consumat. Și dacă e să continuăm așa încet, dar sigur, atunci se vor pune sub semnul întrebării spațiile și regiunile protejate, nu vom mai avea garanțiile juridice și ce va urma apoi? Daunele uh, vor fi greu de uh, compensat. Și cred eu că e ceva destul de logic. Nu văd unde ar putea fi niște argumente în favoarea închiderii acestor petiții, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu știm care e părerea Comisiei Europene. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mm. Mai am doar un intervenient, dumneavoastră, doamna Bilbao. Eu intervengo. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt membră în această comisie, dar din când în când intervin în momentul în care sunt uh, subiecte care mă interesează în mod deosebit, care mă ating la suflet și la inimă din punct de vedere politic, pentru că fac parte din uh, coaliția uh, din insulele Canare și, evident, trebuie să apărăm interesele cetățenilor de acolo. Și vreau să spun două lucruri. Mai întâi vreau să mulțumesc petenților și instituțiilor prezente. Și vreau să spun două lucruri. Mai întâi, îmi exprim o încredere absolută față de autoritățile de insule Canare și față de partidele politice din insule Canare. Poziția pe care au adoptat-o este clară. S-a făcut ca urmare a unui vot pentru că dacă nu știți care este realitatea acolo și cât diferențele din diferitele din, din uh, insule, ce putem constata? Putem constata că există o dorință clară ca insulele să fie protejate din punct de vedere al mediului. A doua îngrijorare este așa cum a spus foarte bine doamna vicepreședinte, să avem o dezvoltare durabilă, sustenabilă, cu locuri de muncă, pentru că unii dintre petenți au spus de asemenea că în unele din insule există șomaj de 25%. Protecție, da, dar în asta trebuie să vină mână-mână cu dezvoltarea economică și socială. Și m-aș referi și la câteva aspecte Spre exemplu, în insula El Hierro, un laborator natural de tehnologie are un proiect acolo de hidraulic și eolian, care reprezintă o referință uh, chiar la nivel internațional, un model. Iată nivelul de dezvoltare al acelor proiecte pe care vrem sau vor instituțiile din insule Canare să le dezvolte. Acum, legile ca atare legile, legea insulelor ecologice. A fost adoptată cu 80% de voturi de către toate primăriile și de către toate partidele politice. Eu consider că există o legitimitate absolută a acestor autorități, pentru că unii par să pună sub semnul întrebării acest lucru, și anume că dacă s-a votat cu 80% de către toate instituțiile și toate uh, partidele politice, se pare că nu e suficient. E ca și cum unii ar fi mai, mai responsabili decât responsabilii de acolo, autoritățile locale. Eu am încredere în autoritățile locale. Știu care sunt îngrijorările lor, care este dorința lor de protecție și de dezvoltare a unui model economic cu adevărat atrăgător, dincolo de gestionarea solului. Asta mai întâi. Legea care a fost pusă semnul întrebării, de fapt, a fost votată cu 80% de voturi din partea tuturor partidelor politice și a primăriilor uh, interesate. Deci, respect a fost. În al doilea rând, pe fond, ca în toate locurile, putem considera că există două modele politice, două modele politice unul care merge într-o anumită direcție și e susținut de anumite partide și altul diferit susținut de alte partide. Ideea este că trebuie să faci o alegere. Și aici s-a făcut o alegere cu 80% de voturi și cu participarea tuturor uh, uh, partidelor politice. Acum, în ceea ce privește uh, legea de gestiune a solului, pentru că s-a vorbit despre închiderea unui tip de petiții și menținerea celelalte. Nu! Deocamdată eu vreau să vă spun că e un proiect de lege. Așa că nu putem să analizăm legea în totalitatea sa. Pentru că plecând de la diferitele explicații furnizate și din documentele pe care le-am citit, eu cred că îngrijorările care au fost exprimate aici, în ceea ce privește rapoartele de mediu, participarea, consultarea populară, uh, eu cred că sunt niște uh, afirmații care sunt, induc în confuzie, pentru că toate aceste aspecte au fost garantate. Uh, nimeni, cineva nu are mai mult interes ca insulele să fie protejate decât propriile autorități de acolo. De aceea cred eu că toate aceste argumente Bun, acum e adevărat că ar fi fost bine să cunoaștem și uh, um, avizul Comisiei Europene și bănuiesc că la un moment dat o să-l primim. Dar, cu toate aceste argumente, eu cred că putem să susținem solicitarea adresată de Guvernul uh, Insulor Canare și anume aceste petiții să fie închise. Thank you very much. And since... Vă mulțumesc foarte mult. Ținând seama de faptul că petiționarii au primit uh, cuvântul uh, timp îndelungat, aș dori să vă întreb dacă este posibil ca doar unul sau doi dintre dumneavoastră să intervină acum, foarte pe scurt, am încredere în dumneavoastră, nu știu cine dorește să intervină. Văd că dumneavoastră doriți. Aveți cuvântul. Și nu uitați ce v-am spus. Uh, puteți avea și intervenții subcinte și bogate în același timp. Muchas Mulțumesc, doamna președinte. Eu am mare respect pentru partidele politice, dar am un respect și mai mare pentru statul de drept. Și uh, comunitatea europeană e bazată pe statul de drept. E vorba de două lege, două pachete legislative. Deputata care tocmai a vorbit a spus că uh, sunt două pachete diferite, unul mare, unul mic. Nu! E vorba de o remodelare a cadrului juridic și, după părerea mea, nu e nici mare, nici mic. Merg împreună. În al doilea rând, în insulele Canare, cu o legislație adoptată cu mare majoritate, teritoriul și bogăția naturală de acolo este protejat, este deja protejat și nu știu dacă avem nevoie de aceste legi. Noastră ați spus că legea insulelor ecologice nu adaugă și nu înlătură nimic din uh, protecție, dar eu cred că permite anumite uh, Uh, anumite derogări. Dar dacă nu adaugă nimic și nu oferă nimic în plus, atunci de ce avem nevoie de ea? E, reprezentanta guvernului din insulor Canare ne-a explicat că există un raport în care au, figurează toate observațiile legali, legate de legalitate și de respectarea diferitelor uh, criterii și despre consultările publice, dacă toate aceste criterii au fost respectate. Apoi, în materie de mediu, nici statele uh, membre, nici autoritățile locale nu au competențe exclusive în materie de mediu înconjurător. E o competență a Uniunii Europene și e clar că această legislație europeană are prevalență. Eu respect partidele politice, respect autoritățile, dar respect statul de drept mai mult decât orice. Și s-a vorbit despre uh, aceste legi. E vorba de un mare cod care va intra în vigoare cât de curând. Și vă rog, doamna președinte, ca aceste petiții să rămână deschise în așa fel încât să putem garanta o respectare a statului de drept, a cetățeniei a, și să avem în continuare un cadru juridic care respectă legislația europeană, trebuie să respectăm pluralitatea și dreptul constituțional. Și cred că ar fi o mare ocazie uh, uh, să facem acest lucru și să, să, să preîntâmpinăm uh, diferitele dificultăți care apărea în aplicarea acestor legi. Mulțumesc! Eh, comentar că... Mulțumesc, doamna președinte. Doream să spun că legea, așa zisa lege turistică, de fapt e o, insul, o lege a insulelor uh, gri, nu a insulelor ecologice verzi. 2 bară 2016, adoptată în septembrie anul trecut de către Guvernul din Insule Canare, s-a adoptat fără nicio participare cetățenească, o consultare publică uh, față de diferitele proiecte, așa cum precizează Directiva 2003 bară 35. Și domnul deputat Amato spunea că proiectul va beneficia de o evaluare de mediu strategic. Evaluarea aceasta nu se va realiza. Competența va fi împărțită între cei care au tot interesul să dezvolte aceste proiecte. Deci vor fi și judecători și parte, fără niciun fel de aport tehnic exterior pentru a realiza această evaluare strategică de mediu. Pe de altă parte, Așa cum spunea colegul meu, autoritățile din insulele Canare au competență de plină. Acum, indiferent dacă legea a fost susținută cu 80% sau cu 100%, mai întâi de toate trebuie ca această lege să respecte legislația europeană. Pentru că vor fi acolo niște daune irreversibile. Să nu puteți spera că se vor realiza anumite proiecte de urbanizare uh, și că acestea nu vor aduce cu sine niște daune irreversibile și care, de fapt, vor fi uh, un prejudiciu pentru noile generații, pe care noi, de fapt, încă de pe acum trebuie să le protejăm. Mulțumesc! Very, very clear. Vă mulțumesc, cred că v-ați exprimat foarte clar poziția, ați transmis un mesaj coerent din acest punct de vedere, deci nu cred că trebuie să repetăm aceleași lucruri. Cred că putem trage o concluzie, din punctul meu de vedere, toată această petiție ar trebui să fie păstrată deschisă. Îmi pare rău puțin că nu am primit un răspuns mai cuprinzător din partea Comisiei, însă înțelegem care a fost motivul, lipsa de timp. Ne adresăm Comisiei acum și o rugăm să revină cu informații suplimentare după ce veți fi efectuat o anchetă în acest caz. Și puteți să ne transmiteți toate aceste informații și în scris, nu cred că trebuie să organizăm o reuniune mm, pentru a primi aceste informații. Am, vom păstra aceste petiții deschise, deci vom analiza și informațiile pe care le vom primi din partea Comisiei Europene și vom trimite această petiții și Comisiei Envi din Parlamentul European, tocmai pentru a sensibiliza și această comisie pe acest subiect și o să primim un răspuns și din partea acestei comisii. Cred că astfel putem încheia acest punct. Văd că niciun coleg nu are uh, obiecții și uh, invitațiilor noștri care au călătorit atât de mult uh, din, uh, de pe insulele Verzi și Însorite pentru a ajunge la Bruselul înorat. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru prezentarea acestor petiții și eu acum uh, personal mă întreb uh, care va fi insula din acest arhipelag minunat pe care o să o vizitez data viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez o călătorie sigură înapoi acasă. Și, dragi colegi, acum trecem la următoarea petiție cu numărul 623 on uh, the status of the EU pilot În ceea ce privește stadiul plângerii EU pilot adresată Comisiei Europene cu privire la Delta Lobregat. Petiționarul este prezent și vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Hablo en representación de la Liga para la Defensa. Mulțumesc foarte mult. Eu reprezint Liga pentru apărarea patrimoniului natural și vreau să prezint o petiție referitoare. A minute. Out of respect for the next petition. O secundă. Din respect pentru următorii petiționari, Aș dori să vă rog pe cei care doriți să vă continuați conversațiile să o faceți uh, în afara acestei uh, săli pentru a putea da ocazia următorului petiționar să ia cuvântul. Ok, fine. Thank you very much. Vă mulțumesc tuturor și vă rog să părăsiți în liniște sala pentru a putea da cuvântul următorului petiționar. Vă rog. Hablo în reprezentación de la Liga Parlada. Vorbesc în numele Ligii pentru apărarea patrimoniului natural și astfel vreau să vă prezint o petiție referitor la nerespectarea directivelor protecția păsărilor și habitat în delta Llobregat, în Catalonia și pentru a vă prezenta situația Uh, prezentată încă din 2012 în comisie, în, și transmisă Comisiei Europene. Delta Dobregat face parte din Catalunia și reprezintă unul dintre cele mai mari teritorii care trebuie să respecte criteriile 1, 2, 3, 4 și 7. E vorba de un sistem Uh, poate cel mai important din peisajul Mediter din Mediterana și din peninsula iberică. E vorba de Mediterana Occidentală, un teritoriu care reprezintă un pasaj obligatoriu pentru păsările migratoare. Și adevărat că pentru anumite specii, delta aceasta reprezintă un satelit al uh, râului Ebru. Cu toate acestea, importanța, în ciuda importanței acestui loc, a devenit o zonă cu mare densitate de infrastructuri și cu o rată foarte înaltă de demografie și nu există suficient spațiu protejat. Și aceste uh, măsuri și activități au uh, adus un prejudiciu diferitelor specii care ibernează și care sunt protejate de directiva speciilor. Spre exemplu, în ultimii 14 ani a existat o reducere de 70% a acestor specii care hibernează. Declarația de impact de, de mediu în momentul în care s-a construit aeroportul din Barcelona în 2002 și a, um, a fost ocazia pentru a, autorități de a-și lua angajamentul de a proteja această delta, o măsură compensatorie extrem de semnificativă pentru a compensa efectele negative uh, provocate de extinderea acestui aeroport. E vorba de o rețea Natura 2000, dar până în prezent data nu a fost publicată și în ultimele 15 ani au existat diferite versiuni pentru acest plan, însă niciodată nu s-a ajuns la o prezentare finală publică. Ultima versiune pe care, la care noi am avut acces nu include niciuna dintre aceste zone agricole delimitate de uh, către uh, autorități și care sunt regiuni fundamentale pentru foarte multe specii protejate de către directiva păsărilor. Planul special care a fost conceput vorbește doar despre anumite zone protejate. Unele sunt agricole, unele sunt rezerve naturale, însă ceea ce face este că per ansamblu uh, normele vor fi foarte greu de aplicat, pentru că per total planul acesta nu respectă nici geografia, nici mediul înconjurător și aș vrea să vă spun că e vorba de anumite zone prioritare cu ENCA și așa mai departe, care trebuie neapărat să fie protejate, am în vedere speciile de acolo. De aceea noi credem că autoritățile spaniole nu au dus uh, documentația, nu au venit cu o documentație științifică științifică pertinentă în momentul în care au făcut această delimitare și să demonstreze că măsurile ce au fost luate pentru a, uh, orient, pentru a desina, pentru a schița acest plan sunt suficiente. Pe de altă parte, Delta Iobregat este un uh, caz specific, pentru că există o zonă specială de protecție, numărul 546, Delta Obregat, și în mod clar aceasta este de o importanță inferioară comparativ cu alte regiuni. Având în vedere diferitele specii care beneficiază de protecție și care trebuie să fie incluse în această zonă de protecție specială, numărul 46, regiunea 46, și care sunt incluse în zona specială de protecție pentru păsări, putem vorbi aici de o rată de 30% de protecție. Mai mult decât atât, e vorba de integrarea unor zone cu protecție specială pentru păsările 146 din delta Iobegrad. Planul se limitează doar la respectarea strictă a anumitor cerințe care figurează în declarația uh, semnată în 1998 ca urmare a evaluării de impact. Și proiectele acestea însemnau că se acordau importanță deosebită păsărilor în zonele de protecție. Însă e nevoie și de un studiu științific pentru a putea modifica limitele acestei zone de protecție în delta Iobregat. Pentru că uh, în momentul de față există 40 de studii care vin cu astfel de argumente. Și acestea au fost actualizate și ar trebui și planul să fie actualizat. De aceea ar trebui să integreze măsurile necesare pentru a restaura speciile care au fost protejate și care uh, încep să dispară. Și să nu lăsăm acest lucru în seama unui eventual viitor plan de protecție. Pentru că apărarea patrimoniului natural este deosebit de importantă și pentru a realiza acest lucru avem nevoie de o extindere a spațiilor protejate și o respectare a angajamentelor luate de către autoritățile spaniole. Și în final, aș dori să semnalez faptul că nu se îndeplinesc diferite articole uh, din directiva Habitate și Păsări. De aceea, noi solicităm ca această petiție să rămână deschisă. Excellent. Thank you very much. Now the floor... Excelent, vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, lui Daniel Fernandez Gomez. Mulțumesc din nou, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și pe Tendei, de asemenea, care a prezentat în mod foarte detaliat ceea ce s-a întâmplat uh, referitor la această petiție. Și, într-adevăr, e vorba de o monitorizare a unei petiții înaintată către Comisie referitor la conservarea și protecția acestei zone de protecție specială pentru păsări, Delta Iobregat, care este protejată prin legislația Uniunii Europene pentru protecția mediului înconjurător. Ca urmare a acestei solicitări, Comisia a deschis o anchetă și a urmărit îndeaproape, a discutat împreună cu autoritățile spaniole acest caz, mai ales felul în care au fost respectate măsurile compensatorii prevăzute în momentul în care a avut loc evaluarea de mediu a diferitelor proiecte, mai ales în ceea ce privește extinderea aeroportului din uh, Barcelona și cuprinderea acestei delte Obregat în zona de protecție, așa cum a spus petenta. Comisia, până în momentul de față, încă nu a primit o confirmare din partea autorităților spaniole, precum că toate aceste măsuri compensatorii ar fi fost îndeplinite așa cum au fost ele prevăzute inițial. Și avem speranța că vom fi în măsură cât de curând să finalizăm această anchetă și prin diferitele mecanisme aferente să ne asigurăm că prevederile aplicabile în acest sens, ă, deci legislația europeană, au fost într-adevăr pe deplin respectate de către autoritățile spaniole. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you very much, colleagues. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, nu am mai rămas decât eu și domnul Marias. Domnule Marias, doriți să luați cuvântul pe acest subiect? Mă întreb dacă eu aș dori să intervin. Domnul Marias, îmi rezerv dreptul de a interveni mai târziu pe următorul punct. Yeah. Okay. Uh, we have listened to you. Doamna președintă, da, v-am ascultat pe dumneavoastră, am ascultat și părerea comisiei și vă dau din nou cuvântul dacă mai doriți să adăugați ceva în plus uh, pe marginea acestei petiții. Aveți la dispoziție două minute maxim. Hola, eh, perdón, buenas tardes. Da, mulțumesc, doamna președinte, după amiază plăcută tuturor. Am să încerc eu să dau un răspuns pertinent, dacă sunteți de acord. Ceea ce noi am fi vrut, mai concret, este că și Comisia Europeană să nu se limiteze doar la aceste măsuri compensatorii față de aceste infrastructuri, cum ar fi, spre exemplu, extinderea uh, aeroportului, extinderea portului, ci să pună accentul în acest caz și pe altă latură, pentru că e vorba de o încălcare referitor la Directiva de Protecție a Mediului, și, mai mult decât atât, o nerespectare a directivelor habitat și păsări. Atât în ceea ce privește iar noi am venit cu documentație în acest sens. Avem la dispoziție documente științifice care demonstrează foarte clar că delimitarea actuală a acestor zone, în delta Iobregat, nu a fost realizată uh, cu criterii obiective, așa cum sunt ele prevăzute în directivele comunitare. S-au aplicat niște, direct, niște criterii total neștiințifice, ci criterii urbanistice. Nu știu uh, cum le-am putea califica, uh, dacă e vorba de criterii sau interese urbanistice, aș fi spus chiar speculative, dar nu știu dacă e bine. Uh, știu că acest cuvânt s-a utilizat și în alte petiții Eh, de multe ori administrațiile ceea ce fac este că privilegiază niște interese diferite comparativ cu cele de mediu. Și cred că asta s-a întâmplat aici, la primăria, eh, la prefectura din Catalunia, și anume că nu a aplicat corect aceste directive în momentul în care a delimitat zona de protecție. Deci noi ceea ce cerem este să să ia o decizie de delimitare pe considerente științifice, pe criterii științifice reale. Mulțumesc! Thank you, miss. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Maria, sunteți de acord cu mine să păstrăm această petiție deschisă până când uh, o să dispunem de evaluarea comisiei a modului în care a fost pus în aplicare Uh, de către autoritățile spaniole planul privind această delta. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, doamnă președinte. Vă mulțumesc. So we move foarte bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, petiția cu numărul 1389 privind proiectul cofinanțat care este realizat pe cursul pârâului Daphne un curs de apă de importanță majoră pentru mediu și care se presupune că încalcă legislația Uniunii. Petiționarul nu este prezent, dar reprezentanții comisiei sunt alături de noi, cărora le dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să confirmez faptul că în urma ultimii, ultimelei comunicări efectuată de către comisie, în atenția comisiei dumneavoastră, Comisia nu a demonstrat uh, uh, că proiectul funcționează și că nu funcționează în conformitate cu legislația europeană. Însă am fost informați că a avut loc un uh, apel în justiție și deci că audierea, învățișarea va fi în luna noiembrie anul curent. Deci vom încerca să vedem ce are de spus Curtea Superioară Greacă în acest, în acest caz. După cum știți, pentru a optimiza impactul uh, acțiunilor sale asupra vieții cetățenilor, Comisia acordă prioritate acțiunilor cu o dimensiune orizontală. Această abordare a fost confirmată cu ocazia comunicării recente din 19 decembrie 2007, intitulată Dreptul Uniunii Europene, o mai bună punere în aplicare pentru rezultate mai bune. Ceea ce nu înseamnă însă că Comisia nu Uh, tratează dosarele și plângerile pe care le primește, ci încearcă să o facă în mod orizontal uh, prin stabilirea unor legături între toate domeniile. Proiectul respectiv uh, ilustrează provocările cu care se confruntă Grecia în domeniul riscului de inundații. Într-adevăr, unul dintre punctele puse în evidență de către petiționar reprezintă că aduce duce la inundații în această regiune și de aceea Comisia a, uh, uh, a deschis două dosare de încălcare a dreptului uh, comunitar în baza directivei din 2007-60, care tratează riscul inundațiilor. Primul dosar, dosarul 2015-71, conține neadoptarea unor hărți privind zonele care pot face obiectul inundațiilor. Aș dori să vă spun că Grecia recent ne-a trimis uh, hărțile respective și Comisia a început să uh, uh, procedura de închidere acestei acestui caz. Deci comisia va verifica dacă hărțile respective sunt, sunt corecte. Apoi al doilea dosar, 2017 2025. E vorba de uh, planurile cu privire la uh, riscul de inundații, care reprezintă un uh, instrument chiar al directivei, deci pentru a asigura o bună evaluare și o protecție a țărilor și a teritoriilor împotriva riscului de inundații. După cum știți, Comisia a publicat o, o, adre, o adresat o, o scrisoare în 28 uh, aprilie și a primit uh, și răspunsul din partea Greciei, răspunsul pe care îl analizează. Comisia încearcă să ajute autoritățile elene, nu numai prin această procedură de încălcare a dreptului uh, uh comunitar, care reprezintă zahărelul și nu biciul, dar și prin reuniuni bilaterale și doream să vă informez că acest dosar va fi discutat cu ocazia unei reuniuni pe care o vom avea în Grecia la sfârșitul lunii octombrie. Vom discuta acolo acolo toate dosarele importante, dosare de încălcări. În fine, aș dori să spun că informațiile comunicate cu ocazia acestei uh, petiții vor fi luate în calcul de fiecare dată în cadrul evaluării planului care urmează să fie adoptat și comunicat de către Grecia Comisiei pentru această regiune, Atica. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Marias. E momentul dumneavoastră de glorie, vă rog. Nu cred că e chiar momentul meu de glorie. Ce aș mai putea eu să spun? Ă, petiționarul face o acuzație gravă. Din păcate nu poate participa la reuniunea noastră de astăzi. Însă o să încerc să răspund la argumentele comisiei. Avem de-a face cu un document care figurează în dosarul de informare pe care l-am uh, primit și uh, întrebarea care se pune este foarte importantă. În legătură cu pârâul uh, Picrodafni. Se constată că în loc să se combată inundațiile, deci ca șantierul respectiv să împiedice inundațiile, problema s-a agravat. Și uh, Atena San Dimitri, Aliumos și Aliofareiro sunt uh, uh, cartiere din Atena care uh, urmează să fie afectate. Deci, petenții insistă și spun că în loc să avem de-a face cu măsuri împotriva inundațiilor, se încalcă legislația europeană, de fapt, și rezultate contrare celor scontate. Și deci Comisia consideră că are competențe în acest dosar, pentru că e un proiect care a fost finanțat uh, de către, uh, din fondul uh, FEDER. Și doți, deci factorii implicați trebuie să facă o analiză aprofundată pentru a se constata dacă legislația a fost încălcată. Cred că această petiție oferă posibilitatea comisiei, dacă dorește să intervină, să facă acest lucru și de altfel asta a spus și reprezentantul comisiei. El a spus că acest cadru împotriva inundațiilor nu este suficient de eficient. Uh, Grecia face obiectul unei plângeri pentru încălcarea dreptului și deci se recunoaște că uh, această petiție este fondată și deci că va trebui să continuăm să exercităm uh, presiuni pentru a rezolva situația. Faptul că s-a ajuns chiar la Consiliul de Stat e un semn bun, pentru că până la urmă urmează să fie luată o decizie de către uh, uh, această instanță, de către această instituție Elena, dar noi, uh, comisia noastră, nu putem să dăm un răspuns uh, concret uh, petentului. Și deci cred că această petiție trebuie să rămână deschisă și trebuie ca comisia să țină și cont de argumentele care i-au fost uh, trimise prin uh, documente de către petenții. Trebuie studiate, deci, toate aceste documente. În orice caz, trebuie să uh, trimitem o scrisoare Ministerului uh, pentru Mediu din Grecia sau regiunii Atica, uh, inginerului care s-a ocupat de lucrările publice, pentru că ei au competență în acest dosar. Inundațiile. Inundațiile reprezintă un subiect uh, foarte grav și cred că va trebui să vedem cum putem să le uh, contracarăm. Ceilalți uh, deputați uh, gre, celeni care au sosit în sală, cred că au și ei uh, lucruri interesante să ne spună. Aștept cu nerăbdare și răspunsul comisiei. Și după aceea aștept concluziile dumneavoastră, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Sacorafa. Bun venit uh, la comisia noastră, sosiți puțin cam la spartul târgului, dar totuși e bine. Οι αναφέροντες στη συγκεκριμένη... Mulțumesc. Petenții ne informează că în acest uh, proiect, care este cofinanțat prin uh, FEDER în regiunea Atica și care vizează părâul Picrodafi, care implică lucrări de protecție împotriva inundațiilor, e bine, în acest uh, proiect se încalcă grav legislația Uniunii Europene, nu se respectă normele uh, um, de protecția mediului, nu a fost organizată o consultare a cetățenilor și nu se respectă nici uh, normele financiare privind uh, FEDER. Toate aceste acuzații sunt uh, argumentate, sunt motivate prin uh, Uh, documentele care ne-au fost trimise. Comisia însă ne spune că nu are niciun fel de date uh, referitoare la încălcarea acestor uh, directive și ne spune că având în vedere directiva Parlamentului și a Consiliului cu privire la riscul de inundații, inundații trebuie să se întocmească hărți pentru zonele potențial inundabile în uh, bazinele uh, fluviale, în conformitate cu articolul 3, alineatul 2b. De asemenea, trebuie să fie pregătite și planuri de uh, gestiune a inundațiilor în uh, bazinele fluviale, cum se prevede la articolul 3, alineatul 2.b. Și la articolele 6 și 7 din directivă figurează aceeași uh, prevedere. Articolul 1 din directiva cadru privind riscul de inundații vorbește despre consecințele negative asupra uh, uh, naturii patrimoniului, uh, sănătății umane și așa mai departe. Având în vedere că Grecia nu a întocmit aceste hărți, Comisia a hotărât să uh, solicite uh, întocmirea unui dosar pentru fiecare uh, regiune care nu a fost uh, încă cartografiată. Am uh, discutat cu ingineri, cu geologi, cu specialiști uh, în domeniul protecției mediului, care mi-au spus că volumul de apă care riscă să inunde această regiune e mai mare decât uh, capacitatea de absorpție a bazinului respectiv, ceea ce poate avea consecințe negative asupra mediului, asupra faunei, florei practic uh, se poate ajunge la o adevărată uh, calamitate, o catastrofă naturală, respectiv la inundații. Să nu uităm că autoritățile elene consideră această regiune ca uh, fiind uh, Uh, o zonă cu un risc ridicat de inundații. Deci se pune uh, securitatea și sănătatea locuitorilor în pericol și deci, doamnă președinte, vă propun ca această petiție să rămână deschisă și să cerem autorități din partea, autorit- din partea uh, să cerem informații din partea autorităților naționale. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte. Stimați colegi, eu nu sunt membru titular în Comisia de Petiții, însă în mandatul precedent uh, am făcut parte din această comisie și trebuie să vă spun că uh, toate aceste subiecte mă interesează. Nu o să fac o prezentare prea uh, lungă. În orice caz, uh, aș dori să spun din capul locului că uh, sprijin această petiție, sprijin petiția din Grecia, pentru că avem de-a face cu un proiect uh, care poate avea efecte uh, negative foarte grave asupra mediului. Și de asemenea, uh, resursele financiare au fost irosite. Sigur că am mare încredere în discernământul comisiei dumneavoastră. Ați analizat această petiție, ea a fost uh, prezentată în 2015, ați primit și date suplimentare, uh, nu o să intru acum în amănunt, pentru că v-aș uh, aș răpi prea mult timp. Din păcate, nu am putut asista la intervenția reprezentantului Comisiei de astăzi, dar în orice caz, ce vă pot spune eu Uh, având în vedere cele uh, afirmate de către comisie în documentele sale și poziția cetățenilor, ce vă pot eu spune e că toată această argumentație nu mi se pare foarte motivată, toate aceste explicații. Explicațiile acestea nu mi se par foarte uh, convingătoare. Doream să spun acest lucru doar pentru a sublinia că eu cred că trebuie să solicităm din partea Comisiei răspunsuri mai, mai detaliate, mai uh, argumentate, trebuie să asculte cu mai mare atenție argumentele petenților. Am spus acest lucru întreagăt, uh, nu o să repet tot ce s-a spus, însă sunt pentru menținerea acestei uh, petiții deschise și uh, aceasta din mai multe motive. Proiectul respectiv a fost construit fără un studiu prealabil de mediu. La articolul 3 din regulamentul din 2011 se spune că pentru zonele umede, și e vorba de o astfel de zonă, trebuie efectuate aceste studii prealabile. Și, în acest sens, răspunsul Comisiei mi se pare puțin contradictoriu. În al doilea rând, nu a existat nicio consultare publică, nu s-a publicat nicio informație cu privire la acest proiect pe internet și, în plus, s-a încălcat și Directiva 92 din 2011 la uh, uh, unul dintre articolele sale care nu a fost respectat. Nu o să mai vorbesc prea mult. Știți la ce mă refer. În al treilea rând, uh, Directiva 60 din 2007 prevede evaluarea riscului de inundații. Nu s-a făcut o astfel de evaluare a riscului. Legat de un astfel de proiect, pentru că e evident că acest proiect a dus la un efect contrar celui scontat. El a sporit riscul de inundații. În al patrulea rând, vor, nu vorbim despre uh, inundații. V-am explicat că riscul acesta este real. Pentru că mai există alte pâraie care se varsă în pârâul respectiv și care sporește uh, riscul de inundații. Uh, antevorbitoarea a menționat acest aspect și deci uh, nu o să îl repet. Apoi, habitatul natural al uh, mai multor specii de păsări nu a fost ocrotit. Din contră, riscul de inundații uh, a crescut. Și mă apropiu și de concluzie, doamna președinte, pentru că vă promisesem că nu o să vă oposesc prea mult. Consiliul de Stat a recunoscut uh, riscul de mediu și de aici obiecția care a fost formulată. A cerut întreruperea lucrărilor Și deci propun comisiei noastre să, lasă, uh, să lase această petiție, petiție deschisă, apoi să se întrerupă lucrările la acest șantier, șantier. Șantierul a fost lansat, după aceea a fost întrerupt de către Consiliul de Stat. Mm, problema este că s-a uh, fragmentat puțin uh, activitatea la uh, acest șatier și aici chiar mă apropiu de concluzie. În orice caz, eu aș dori să cerem uh, informații din partea regiunii, uh, din partea uh, statului elen și din partea comisiei. Mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumim și noi. Iată ce vă propun să facem, dragi colegi. Uh, menținem petiția deschisă. Solicităm o anchetă aprofundată, în mod mai cuprinzător, să spunem, Uh, din partea Comisiei și vom trimite și o, o scrisoare regiunii Atica, uh, guvernului regional și ministerelor, Ministerului de Mediu în primul rând și Ministerului uh, care se ocupă de infrastructură pentru a cere informații suplimentare privind starea de fapt și pentru a solicita și răspunsuri concrete la uh, acuzațiile petenților. Deci am dorit să vedem uh, care sunt răspunsurile pe care le vom primi și, în fine, vom cere și o prezentare generală cuprinzătoare privind acest uh, proiect, pentru că ne lipsește o viziune de ansamblu. Primim doar uh, informații așa pe aici, pe, col, pe colo. Aseară am primit o ultimă informație din partea Guvernului Regional din Atica, conform căreia Există o decizie judecătorească în așteptare care urmează să fie pronunțată în 15 noiembrie. Deci, într-o astfel de uh, situație, nu facem nimic, continuăm ancheta, dar după ce tribunalul respectiv își va fi pronunțat uh, sentința sau va fi ajuns la o concluzie, vom relua această petiție. Sunteți de acord? Bine. Pentru prima dată, domnul Marias îmi zâmbește. Uh, e legat de un subiect din Grecia. E minunat. Încheiem uh, ședința reuniunii, uh, reuniunea ședinței noastre de astăzi și vă urez tuturor o seară plăcută. Am avut o zi lungă și obositoare și aștept până răbdare să ne întâlnim din nou o seară plăcută.